presei să-și termine ședința foto cât mai repede cu putință și să se pregătească să iasă din sală. De asemenea, îi rog pe toți cei prezenți să ia loc ca să avem o sală cât se poate de liniștită, să putem urmări lucrurile în condițiile cele mai bune, pentru că știu că urmează niște sesiuni deosebit de interesante de întrebări și răspunsuri, deci suntem nerăbdători să ne putem începe lucrările. Rog pe toți cei care se află în spatele sării de asemenea să își găsească un loc și să faceți liniște, vă rugăm. Vă mulțumesc. Uh, so, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, îmi permit să repet, să vă rog să faceți liniște în sală, ca să ne putem începe lucrările și această audiere deosebit de importantă. În calitatea mea de președinte a Comisiei IMCO, doresc să îi fac un călduros bun venit domnului comisar desemnat Michel Barnier, comisar pentru piața internă și servicii și vreau să vă reamintesc tuturor că potrivit liniilor orientative ale comisiei, noi evaluăm comisarii desemnați pe baza mai multor criterii, printre care aptitudinile de comunicare, competențele personale, uh, capacitățile de a lucra în cadrul colegiului de uh, comisar și așa mai departe. În ce privește portofoliul, poate că ar fi bine să pun jaloanele audierii din această seară, dând un citat din scrisoarea trimisă de către domnul Manuel Barroso către președintele Parlamentului European. El spune că Europa are nevoie de Euro, o Comisie Europeană puternică și dinamică care să permită Europei să avanseze și în acest context domnul Michel Barnier va trebui să dea un nou imbold pieței unice și va trebui să conducă inițiativele Comisiei Europene în ce privește piața unică, achizițiile publice, proprietatea intelectuală și protecția consumatorului. Cu toții știm aceste lucruri, dar în ce privește serviciile financiare pe care le-am enumerat și mai adineau și care sunt o parte atât de importantă din portofoliul domnului Barnier, va exista o sesiune separată care va începe undeva la jumătatea perioadei alocate pentru această audiere și atunci voi ceda uh, președinția acestei reuniuni. Noi îl rugăm acum pe domnul Barnier să facă uh, o introducere, apoi vom avea o primă sesiune de întrebări, când vor putea să ia cuvântul coordonatorii sau substituții acestora din partea Comisiei IMCO. Fiecare dintre ei va avea un minut pentru a-și pune întrebarea și apoi comisarul va avea două minute la dispoziție pentru a răspunde și oratorii cei care au pus întrebările vor avea încă un minut suplimentar ca să adauge o întrebare sau un comentariu. Rog pe toată lumea să-și respecte timpul alocat ca să putem să ne respectăm timpul pus la dispoziție și îi rog pe colegi să pună întrebări formulate direct și coerent. Înainte de a trece la următoarea parte a întâlnire, domnul comisar va avea dreptul să tragă niște concluzii și apoi vom începe noua uh, rundă. Vreau să vă reamintesc și faptul că această audiere este transmisă în direct pe internet și pe canalul de televiziune al Parlamentului European. Aceasta a fost introducerea mea și acum îmi face o plăcere deosebită să-l rog pe domnul comisar desemnat Michel Barnier și fac asta în numele membrilor comisiei mele, să ia cuvântul și să nu uităm că el a trebuit să parcurgă acei câțiva pași din uh, sală către prezidiu pentru că în ultimele șase luni ați fost așezați de partea cealaltă a barierei în calitate de deputat european, acum ați trecut de partea aceasta în calitate de comisar de semnat. Deci, încă o dată, vă urez succes și vă dau cuvântul. Um, I, I'm not... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, Malcolm. Da, nu mă aflu în acea, pe același scaun, dar mă aflu în aceeași sală. Și sunt încântat. Domnule președinte, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, mă prezint astăzi în fața dumneavoastră ca în calitate de om politic care se adresează altor colegi, oameni și femei politici. Aici e vorba de legitimitate democratică, e vorba de munca de control parlamentar și importanța acestei munci, care, de multă vreme, a dat dovadă de angajament și de voință. Voi fi gata, în orice moment, să fiu tras la răspundere. Aș începe această audiere, care este un moment foarte exigent printr-o prezentare personală. Am fost foarte marcat de eșecul referendumului în Franța referitor la Constituția Europeană, referendum care a avut loc în 2005. Acest lucru m-a marcat profund. Bineînțeles, au existat nenumărate motive pentru acest eșec. Însă, din punctul meu de vedere, acest eșec a exprimat o situație dificilă, împărtășită probabil și de alte popoare, dincolo de poporul francez. A reprezentat o dovadă a faptului că Europa s-a îndepărtat de cetățean. Ori proiectul european, doamnelor și domnilor deputați, proiectul părinților fondatori ai Europei, avea în miezul său construirea unei piețe unice, comune o viață economică și socială comună. Dorința de a fi cu toții împreună. Pentru că avem cu toții interesul să fim împreună, să lucrăm împreună. Cu capacitatea de acțiune pe care probabil veți considera util și oportun să-mi acordați, împreună cu președintele Barroso, vă voi prezenta ambiția și strategiile mele pentru următorii cinci ani, și anume să reconciliez această dorință de a lucra împreună, pe de o parte, și pe de altă parte, nevoia de a fi cu toții, cot la cot, într-o lume din ce în ce mai globalizată. De aceea trebuie să punem în miezul pieței interne tocmai pe cetățeni, consumatori, întreprinderile, toți cei care intervin în această piață internă. Și în acest sens, domnule președinte Harbour, aș vrea să mă refer și la slăbiciuni. Mario Monte a evocat recent în Comisia INCO faptul că există oarecare oboseală a pieței interne. Ambiția mea, doamnelor și domnilor, este de a vă propune un nou elan pentru următorii cinci ani, un nou elan pentru această piață internă. Având în vedere criza, am redescoperit cât de util este să fim uniți în loc să fim uh, izolați. Însă să fim atenți, contextul economic și social actual accentuează presiunea asupra tuturor guvernelor, în așa fel încât acestea să aducă răspunsuri naționale, pe termen scurt, uneori chiar răspunsuri de izolare în situație de criză, cu toate că noi știm că fragmentarea pieței interne reprezintă o frână pentru competitivitate. Și chiar dacă în foarte multe domenii am reușit să instaurăm reguli comune, avem încă dificultăți și le voi expune ulterior uh, în acest domeniu. Tot acest lucru duce la bariere pentru schimburile economice, la poveri pentru întreprinderi și la neînțelegere din partea cetățenilor. Vă propun, deci, să încercăm să ridicăm aceste obstacole, să le eliminăm, să consolidăm și să reușim împreună această tranziție care a fost deja început acum 20 de ani uh, în perioada domnului Jacques Delors. Să depășim acest egoism național și să ajungem la o adevărată unitate europeană. Vă propun deci, ca piața internă să se afle în slujba noii strategii UE 2020 propusă de președintele Barroso. Iar pentru aceasta aș dori să conlucrez cu dumneavoastră. Uh, mi-am fixat patru priorități. Mai întâi, încrederea. Încrederea ce trebuie întărită referitor la protecția pe care o oferă piața internă. Piața internă nu este o invenție pur birocratică, ci e piața noastră a tuturor ea îi privește pe toți cetățenii. Trebuie să le propună acestora servicii sigure, accesibile tuturor și asta peste tot în Europa. De asemenea, trebuie să permită cetățenilor și întreprinderilor să își exercite pe deplin drepturile. Și voi cita câteva dintre ele. Dreptul de a consuma cu încredere, în mod liber și asta pe scară europeană. În momentul în care internetul multiplică ofertele, uh, aș vrea să văd care va fi soarta comerțului electronic pe viitor. Trebuie să fim siguri că acest comerț va oferi cetățenilor toate garanțiile necesare. Dreptul de a trăi și de a lucra într-o altă țară decât țara de origine așa, și dreptul de a avea competențele profesionale și universitare recunoscute. Directiva a fost transpusă, însă foarte multe state membre nu au transpus această directivă. 20 la 100 din problemele care apar în rețeaua Solvit se referă tocmai la acest subiect și eu îmi voi asuma răspunderile ce îmi revin în acest sens. Voi încerca să colaborez cu sectoarele implicate în așa fel încât europenii să poată beneficia de Carta Profesionistă Europeană. Drept mă voi concentra mai întâi pe IMM-uri. Acestea trebuie să poată profita de pe urma pieței interne. Directiva serviciilor își dorește liberalizarea întregului potențial, iar prioritatea noastră va fi aplicarea imediată și completă a acestui text. Text care a fost obținut mai ales datorită Parlamentului, mă refer la ghișeile unice și cooperarea administrativă. Doamnelor și domnilor, o altă prioritate va fi de a valoriza Uh, creativitatea și inovarea. Cea mai mare bogăție a continentului nostru reprezintă oamenii și bărbații, uh, culturile acestora, competențele acestora, creativitatea lor. Nu vom da înapoi în momentul în care va trebui să protejăm operele celor care creează în Europa și nu voi face nicio concesie în ceea ce privește drepturile de autor. Însă într-o lume digitală, cea în care ne aflăm noi, știința, uh, competențele, cunoștințele sunt accesibile tuturor. Deci, acest cadru al drepturilor de autor trebuie să fie adaptat în așa fel încât să putem gestiona mai bine drepturile, mai ales în ceea ce privește operele orfane. Doar astfel vom Uh, descuraja orice formă de furt intelectual. Sistemul nostru de brevete este costisitor, este complex și îmi doresc obținerea unui brevet european. Pentru asta voi mobiliza toate tehnologiile disponibile, voi încerca să văd cum anume vom putea redacta un regulament în acest sens pentru a putea avansa, pentru a putea oferi o protecție juridică. Uh, bineînțeles, crearea de locuri de muncă, ocuparea, acestea sunt puse în pericol din cauza contrafacerilor și, bineînțeles, acest lucru aduce un prejudiciu întreprinderilor. Trebuie să eradicăm acest fenomen. Pentru asta doresc să, de- să dezvoltăm un observator european uh, al contrafacerii pentru a putea lua sancțiuni, a introduce sancțiuni mai eficiente. Voi colabora în acest sens cu colegul meu, care se va ocupa de fiscalitate și lupta antifraudă. O a treia prioritate este de a pune cetățenii europeni în miezul proiectului european. Și acesta este o, o provocare pentru toți comisarii europeni. Modelul european trebuie să aibă un sens. Modelul nostru de economie socială de piață trebuie să aibă un sens. Asta înseamnă că eficiența pieței trebuie să fie pusă în slujba progresului uman și nu invers. Trebuie să îmbunătățim condițiile de lucru, accesul la servicii publice de calitate, trebuie să permitem cetățenilor să-și dezvolte cunoștințele în mod concret. În cadrul atribuțiilor mele voi încerca să dotez uh, asociațiile filantropice de mijloacele necesare pentru acest lucru. Îmi doresc de asemenea, doamnelor și domnilor deputați, să dezvolt acel Social Business Act. Trebuie să luptăm împotriva excluziunii. Și, în final, iată cea de-a patra prioritate, piața internă trebuie să fie prezentă și să participe la creștere, o creștere mai echitabilă, mai ecologică și voi utiliza toate instrumentele unei mai bune reglementări în acest sens, precum și articolul 9 al Tratatului de Sabona, în ceea ce privește impactul social și de mediu, pentru a evalua proiectele de directivă. Mă gândesc de asemenea și la o mai bună utilizare a celor 2000 de miliarde care pot fi utilizate pentru piețele publice. Mă gândesc de asemenea la integrare, la uh, socială, la inovare. Aș mai putea evoca și o alt, un alt aspect, și anume salariile ce, uh, cadrelor uh, de conducere, uh, dezvoltarea acționariatului salarial. Iată, acestea sunt lucruri pe care le putem realiza în colaborare cu ceilalți comisari. Mă voi referi de asemenea și la, uh, la comerțul echitabil și alte subiecte asemănătoare. Domnilor și domnilor deputați, îmi cer scuze pentru că am depășit puțin timpul ce mi-a fost uh, acordat, însă, dincolo de aceste priorități și convingeri, pot să vă spun că voi conlucra cu dumneavoastră, cu Comitetul Economic și Social, cu toate organismele uh, aferente. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, am fost foarte indulgent față de dumneavoastră, însă față de ceilalți vorbitori nu mă voi arăta așa. Haideți să trecem la întrebări. Am plăcerea de a-l ruga pe Andreas Schwab, coordonatorul de la PPE, de la Comisia IMCO, să adreseze prima întrebare. Andreas. Stimate coleg, stimate comisar desemnat, v-am apreciat foarte mult în calitate de membru competent al acestei comisii din Parlament, însă în același timp, cu mare plăcere, am văzut că ați fost desemnat comisar la uh, portofoliul cel mai important pentru comisia noastră. Domnule comisar desemnat, tocmai ați uh, vorbit despre intențiile dumneavoastră despre ceea ce doriți să realizați alături de noi în Europa. Însă, în trecut am citit anumite pasaje în care dumneavoastră vă declarați mai apropiat față de anumite state. Fiecare dintre noi are uh, anumite convingeri din trecut și anumite competențe din trecut. Spuneți-mi, vă rog, cum trebuie să privim aceste opinii ale dumneavoastră? Uh, am dreptate dacă în cred că dumneavoastră nu țineți mai mult la un anumit partid sau la o anumită țară, ci că îi veți sluji pe cei 500 de milioane de cetățeni ce fac parte din piața internă? Domnul Barnier, stimate Andreas Schwab, în primul rând, nu uit și nu o să uit niciodată munca de calitate pe care am făcut-o împreună în această comisie, chiar dacă trebuie să plec de aici pentru a deveni comisar, dacă îmi veți acorda încredere dumneavoastră, nu voi uita niciodată uh, cele desfășurate aici și calitatea activităților desfășurate sub președinția dumneavoastră, domnule președinte. Domnul Schwab a menționat angajamentul meu politic. Cred că e mai bine să spun dat fiindcă ne cunoaștem că acum 14-15 uh, ani am intrat în politică și sunt mândru de asta, pentru a ajuta un om de stat excepțional, generalul de Gaulle. Și la vremea aceea m-am angajat pe o linie progresistă și umanistă în spatele lui. Dumneavoastră îmi spuneți că era de stânga, uh, eu spun nu contează, că nu contează dacă era de stânga sau de dreapta, este vorba și până la urmă aici de economia de piață și asta este cel mai important. Și pe vremea aceea a contat și un alt om politic pentru mine, e vorba de cancelarul Adenauer. Dacă mă veți vizita în biroul meu, care este încă în clădirea aceasta, veți vedea uh, portretul pe care îl port cu mine oriunde mă mut. Este vorba de o fotografie a cancelarului Adenauer față de care am fost angajat când aveam 14-15 ani, ca și față de generalul de Gaulle. Am ocazia să vă spun, domnule Schwab, că trebuie să um, credeți că eu voi respecta jurământul pe care, dacă acordați încrederea, îl voi uh, face în fața curții de justiție. Este vorba de un lucru sfânt atunci când depui un jurământ Trebuie să servești toate interesele și interesul general european. Și asta voi face timp de cinci ani. Domnul Schwab. Äh, Mulțumesc. Înțeleg din cele ce îmi spuneți că uh, doriți să contribuiți la apropierea pieței unice de cetățeni asigurându-vă că piața unică aduce avantaje poporului. Eu cred că este important să uh, respectați principiile uh, caracterului supre, de supremație al pieței unice. Domnul Barnier, eu am spus că întotdeauna a fost așa. Dacă uh, este, trebuie să urc și mai departe în istorie, s-a vorbit la un moment dat de uh, reciprocitate, de mutualizare, ar fi în franceză, nu știu cum se spune în alte limbi, dar mie mi se pare un cuvânt foarte important. Să fim împreună fără să fuzionăm, ne adunăm fără să semănăm. Asta e filozofia proiectului european. Și piața internă acoperă foarte multe sectoare. Eu nu sunt singurul comisar responsabil de reușita pieței interne. Am o listă aici cu toți comisarii, cred că sunt 13 care uh, mai vor avea de a face mai mult sau mai puțin cu uh, reușita a 1600 uh, de texte, directive și regulamente referitoare la piața internă. Voi lucra cu colegii mei, însă aceste patru libertăți stau în centrul, sunt de fapt coloana vertebrală a proiectului european și eu voi face tot ce pot împreună de, cu colegii mei ca să fie respectate. Mulțumesc! Următoarea întrebare este a doamnei Evelyn Gebhardt, coordonatorul socialist. Prezident, eh, lieber Barnier. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Barnier, am să încep de acolo de unde v-ați oprit. În trecut, Comisia europeană în domeniul pieței interne s-a concentrat pe concurență și de reglementare. Parlamentul European a reușit să aducă modificări la inițiativele legislative ale Comisiei și asta în interesul lucrătorilor și în interesul consumatorilor și al cetățenilor în general. Acest lucru a fost foarte clar, mai ales pentru directiva servicii. Și acest lucru este ilustrat acum, deci e vorba despre aspectul social al politicii europene, de articolul numărul 3 din Tratatul de la Lisabona și doresc să știu cum veți proceda pentru ca politica uh, europeană să aibă această nouă orientare către domeniul social și despre ce este vorba atunci când vorbiți despre studii de impact social. Domnul Barnier. Doamnă Gebhardt, eu însumi am citat directiva servicii și am adus un omagiu muncii depuse de Parlament, mai ales sub conducerea dumneavoastră, astfel încât această directivă să devină o realitate, plecând de la propunerea inițială a Comisiei și acum eu voi fi însărcinat cu punerea ei în aplicare și mă voi concentra asupra aspectelor uh, umane. Eu cred că piața unică nu poate să funcționeze fără solidaritate. Și vreau să vă amintesc ce a spus Jacques Delors în urmă cu vreo 20 de ani când a fost uh, lansat actul unii. El a prezentat imediat un pachet legislativ, uh, așa numitul pachet Delors, asupra politicii de coeziune și eu uh, sunt foarte familiarizat cu acest pachet pentru că eu, în cadrul fostului meu portofoliu de comisar european, am fost însărcinat cu politica regională și m-am lovit îndeaproape de aceste concepte de coeziune și solidaritate. Așa cum am mai spus, am să încerc să am o strategie pentru a-i apropia pe cetățeni și pe întreprinderile mici și mijlocii de Europa. Lucrăm acum asupra acestor directive pentru recunoaștere reciprocă a calificărilor profesionale, pentru ca cetățenii noștri să poată să fie mobili, să se instaleze unde vor, pentru a le permite să primească îngrijiri medicale într-o altă țară decât țara lor de origine, pentru ca să putem să avem mai multe uh, uh, instrumente de plată și nu numai unul sau două carduri eliberate în țara noastră. Și de asemenea o să mă concentrez asupra celor servicii de interes public și interes general. Și pentru a răspunde mai precis la întrebarea dumneavoastră, da, voi prezenta niște studii de impact social, oricum am obligația să fac acest lucru potrivit tratatului de la Lisabona. Doamna Gebhardt, vă mulțumesc! Din răspunsul dumneavoastră, și acum puteți să-mi spuneți uh, un da sau un nu, deci pot să deduc din răspunsul dumneavoastră că veți fi apărătorul unei clauze de progres social și o veți introduce în legislația privind piața internă? Domnul Barnier, răspunsul meu este da, dacă este vorba despre clauza de impact social și în plus aș putea să adaug clauza de impact de mediu. Pentru mine și acest aspect este important. În toate inițiativele legislative care vor uh, proveni de la mine, se va ține cont de aceste aspecte și, cum spuneam, vor exista studiile de impact social și Parlamentul va fi informat în mod regulat în ce privește rezultatele acestor studii. Pentru mine, dezvoltarea pieței interne și progresul social merg mână în mână. Nu pot să concep că ar exista vreo inițiativă care să nu aibă drept scop final să facă să progreseze societatea europeană. Deci răspunsul meu este da. Președintele, acum domnul Bușoi din partea grupului ALDE. German. Monsieur le comisar désigné, un bon... Mulțumesc, domnule președinte. O bună funcționare a pieței interne are nevoie de o reglementare proporțională care să nu uh, creeze obstacole inutile pentru cetățeni, pentru întreprinderi și pentru comerț. Iar în această perspectivă, implementarea și aplicarea legislației europene este un aspect crucial. Armonizarea este un proces de lungă durată, complex și ne confruntăm de multe ori cu probleme de transpunere și de aplicare. În fiecare an, în momentul în care discutăm de uh, piața internă, ajungem la concluzia că există probleme și că piața internă nu funcționează atât de bine cât ne-am fi dorit. V-ați gândit deja la anumite remedii pentru a putea accelera acest proces de armonizare. Considerați oarecum, domnule comisar desemnat, că ar trebui să avem mai puțină legislație, dar mai multă eficiență și să utilizăm anumite regulamente în loc să utilizăm directive. Mulțumesc! Je crois pas qu'il y ait une règle automatic et systématique. Nu avem nevoie de o uh, regulă în mod sistematic și în mod automat și să spunem, da, preferăm de fiecare dată un reg regulament în locul unei directive, chiar dacă există uneori oarecare rapiditate de care ne putem bucura. Însă această rapiditate poate fi uneori prea brutală. Ceea ce este important este să utilizăm toate instrumentele unei mai bune reglementări. Better regulation și pentru studiile de impact și chiar și noile obligații prevăzute de către tratat, așa cum ați spus, doamna Gebhardt, și care pentru mine sunt importante, impact social, impact de mediu. Apoi, vom redacta proiecte de directive, de regulamente. Uh, doresc să spun pentru toți cei care ne ascultă și care nu se află în Parlament că uh, în mod normal, Comisia, în afară de uh, domeniul concurenței, nu este cea care ia hotărâri, ci este cea care face propuneri. Și Parlamentul și Consiliul de Miniștri sunt cei care iau decizii. Voi încerca, deci, să aplicăm în mod eficient această legislație europeană. Pot să fac acest lucru printr-o metodă autoritară, prin represiune, prin uh, proceduri de infracțiuni. Dar ce pot să vă spun este că voi fi foarte riguros și voi păstra independența. Însă până să ajungem în astfel de cazuri, aș prefera mai degrabă mai întâi să desfășor o muncă pedagogică, un dialog sistematic. Există de altfel proceduri inter- interesante. Solvit, spre exemplu, care începe să funcționeze în mod corect. Sau EU Pilot. În dosarele care pun probleme cu statele membre. Însă ce pot să vă spun, doamnelor și domnilor, este că nu voi rămâne în biroul meu. O dată pe săptămână mă voi deplasa într-una din țările membre ale Uniunii Europene și nu mă voi mulțumi doar cu vizite în capitale, ci voi merge și în anumite regiuni eu m-am ocupat multă vreme de politica regională în calitate de uh, comisar și voi încerca în această muncă să întâlnesc pe toți actorii care mi-ar putea, uh, m-ar putea uh, ajuta pentru a aplica în mod corect această legislație. Domnul Bușoi, uh, Mulțumesc, domnule comisar. Iau exemplu unei directive pe care ați menționat-o deja, și anume directiva serviciilor, directiva referitoare la calificările profesionale, care încă se confruntă cu obstacole în momentul în care trebuie aplicate. Ați menționat Solvit. Eu sunt raportor pentru uh, comisia noastră în ceea ce privește Solvit. Solvit este un, mai, un mijloc foarte bun pentru a-i ajuta pe cetățeni, pentru a ajuta întreprinderile în rezolvarea problemelor. Însă acest lucru nu se poate substitui muncii pe care trebuie să o depună comisia. Spre exemplu, procedurile de infringement. Ceea ce aș vrea eu să știu acum este dacă dumneavoastră veți fi ferm, dacă veți lua măsuri ferme pentru o transpunere corectă și fără întârziere a legislației europene și pentru o punere în aplicare corectă a statelor, din partea statelor membre, domnul Barnier. Da, domnule Bușoi, răspunsul este da. Însă, haideți să nu ne grăbim, să nu ne pripim. Cu siguranță există motive pentru care aceste directive, directiva servicii, directiva calificări profesionale, încă nu este aplicată în statele membre. Eu aș vrea mai întâi să văd de ce anume. Și până la sfârșitul anului v-aș ruga să-mi să-mi acordați încrederea dumneavoastră. Voi merge în fiecare dintre cele 27 de capitale europene și voi încerca să discut cu toți cei care se ocupă de aceste dosare, mai întâi cu miniștrii. Nu mă pot descurca singur, fără miniștri. Apoi voi încerca să discut cu funcționarii, cu responsabilii economici, sociali, care se ocupă de aplicarea concretă a acestor directive. Și după ce voi obține această imagine de ansamblu, dacă e necesar, voi merge și mai departe, așa cum ați recomandat. Dar mai întâi aș vrea să obțin această imagine de ansamblu. Uh, now our next uh, questioner is... Mulțumesc, domnul președinte, și acum doamna Haide Rulă, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule Barnier domnule președinte. Uh, Baro, domnul Barroso spune în orientările sale politici, politice că va avea inițiative pentru a deschide sectorul serviciilor și mai ales sectorul serviciilor ecologice. Veți fi responsabil de piața unică și de servicii. De aceea vreau să vă întreb care ar fi conținutul acestor servicii ecologice? E vorba de aprovizionarea cu apă? Ce, de, ce fel de măsuri este nevoie pentru a se progresa cu integrarea pieței? Și ce părere aveți în legătură cu caracterul specific al apei? Directiva cadru a apei arată că uh, apa este o resursă care trebuie protejată. Ați vorbit despre concesiuni în domeniul serviciilor. Serviciile de aprovizionare cu apă s-ar încadra aici? Uh, Comisia realizează la ora actuală o analiză de impact. Este posibil să se ajungă la o directivă privind concesionările de servicii? Cum anume veți trata complexitatea acestor servicii și diferențele dintre ele în statele membre, inclusiv diferențele de practici juridice și de tradiții? Doamnă Rüle, nu există la ora actuală o legislație specifică referitoare la concesiuni sau la parteneriatele public-privat. Știm că fie că e vorba de apă sau de alte servicii pentru utilizatori, de exemplu uh, deșeurile și uh, serviciile de curățare, se fac adesea prin concesiuni sau prin parteneriate public-privat. există o comunicare pe tema dezvoltării parteneriatelor public-privat, președintele Barroso a vorbit despre acest lucru, și dorim să susținem aceste parteneriate. Vreau să vă amintesc că atunci când concesiile, concesiunile, mă scuzați, sunt acoperite de o parte a legislației privind achizițiile publice, serviciile nu sunt acoperite de niciun text. E vorba aici de siguranța juridică, doamnelor și domnilor. Rolul nostru este să nu lăsăm întreprinderile sau colectivitățile locale într-o situație de nesiguranță juridică în cadrul pieței interne. Am să mă gândesc la această temă, la întrebarea dumneavoastră. Doamnă Ruile, nu sunt uh, convins de ideea unei directive noi pe acest subiect. Trebuie mai întâi să vedem dacă este util și înainte de a lua decizia, dacă va fi cazul, va trebui să fim foarte atenți și dumneavoastră m-ați invitat să fiu foarte atent la uh, specificitățile și tradițiile și uh, particularitățile din domeniul concesiunilor din toate statele membre, chiar și în regiuni sau uh, în landuri, dacă pot să spun așa. Voi ține cont de poziția Parlamentului pe acest subiect. Știu că dumneavoastră lucrați cu încrâncenare pe un raport referitor la achizițiile publice. Știu că raportul dumneavoastră mă va ajuta foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Vreau uh, pentru a încheia să vă spun că, din păcate, nu ați răspuns, nu mi-ați spus ce intenții aveți în legătură cu apa. Mă interesează foarte mult subiectul și, în al doilea rând, mulțumesc pentru ce ați spus în legătură cu serviciile. Cred că Parlamentul și Comisia trebuie să colaboreze pentru a obține regulile cele mai bune. Din experiența mea, din domeniul achizițiilor publice, după cum ați spus, fac un raport tocmai acum despre acest subiect, uh, știu că în domeniul acesta e foarte multă birocrație și foarte multe municipalități au nevoie de timp și de consiliere juridică externă, care e foarte costisitoare, pentru a lucra într-o atmosferă uh, sigură în domeniul achizițiilor publice. Și exact asta dorim noi să evităm printr-o legislație bună. Cred că nu e cazul să fac un discurs prea lung ca să arăt cât de importantă este apa, calitatea și cantitatea acesteia. Chiar și pe un continent ca al nostru, care este cât de cât la adăpost de consecințele încălzirii climatice. Îmi amintesc că recent în uh, sudul Franței, atunci când s-a uh, cules via, uh, în 20 de ani această perioadă a trebuit să se facă mai devreme cu 3 săptămâni în față de cum era acum 20 de ani. Deci sunt multe schimbări, am să discut și cu ceilalți colegi implicați în domeniul managementului apei. Serviciile ce țin de apă sunt foarte diverse în Europa și toate aceste chestiuni vor fi acoperite de textul pe care îl vom uh, redacta în legătură cu concesiuni și parteneriatele public-privat. Uh, nu știu de ce ar trebui să uh, tratăm diferit apa atunci când vine vorba de concesiuni decât alte subiecte, cum ar fi deșeurile. Eu sunt gata să cooperez cu dumneavoastră îndeaproape pe această temă. Uh, uh, thank you for that. And now the next question will be from the ECR. Următoarea întrebare este din partea domnului Adam Bielan, ECR. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Unele din întrebările pe care doream eu să vi le adresez au fost deja puse. Și atunci aș vrea să vă rog să spuneți câteva cuvinte despre reglementările în ce privește scutirile în bloc. Au existat niște declarații făcute de comisie care sunt contradictorii cu um, intențiile inițial anunțate. Mă refer mai ales la articolul 4.2 din primul document care vorbea despre accesul la informațiile tehnologice și la software dar nu numai despre asta era vorba. Apoi, există o nouă clauză care ne permite să cumpărăm produse în vrac și unele firme ar risca să piardă dreptul de a cumpăra angro în vrac ceea ce ar periclita competitivitatea lor. Și atunci vreau să știu ce pași vreți dumneavoastră să luați în calitate de comisar pentru a-i proteja pe milioanele de consumatori care folosesc mașini. Traducția me dit qu'on se protégeait les parlementaires. Alors, în traducere, spune domnul comisar Bane, mi s-a spus uh, ce am să fac ca să, folos, ca să îi protejez pe eurodeputați. Il y a des, parlementaires qui sont conducteurs et des conducteurs qui sont... Da, există uh, eurodeputați care sunt șoferi și invers. Da, am să mă uit îndeaproape la această problemă, domnule Bielan. am înțeles eu bine că vorbeați despre comerțul eh, online. Există o mulțime de probleme cu caracter transfrontalier în ce privește comerțul online, comerțul electronic. Dar n-am înțeles foarte bine dacă e vorba mai despre uh, industria constructoare de automobile sau uh, despre cumpărarea de automobile. Deci, domnul președinte Harbour. Da, poate că pot să ajut eu pentru că cred că știu despre ce vorbea domnul Bielan. Vorbea despre acele uh, scutiri legate de automobile, dar asta nu ține de competența dumneavoastră, domnule Barnier, deci nu știu dacă domnul Bielan vrea să pună o nouă întrebare sau dacă nu trecem la următoarea întrebare. Da, mulțumesc foarte mult, spune domnul Bielan. Nu, vorbeam despre uh, aceste scutiri uh, de taxe pentru automobile pe care le-a menționat domnul Harbour. Acum, vreau să vorbesc despre un proiect din anul 2009 unde s-au făcut amendamente, însă, din păcate, recomandările suplimentare nu sunt suficient de precise și nu există uh, dispoziții adecvate corespunzătoare uh, care corespund acestor recomandări suplimentare în uh, legislațiile naționale. De aceea eu îl rog pe comisar să analizați această chestiune mai aproape dacă până acum n-ați avut șansa să o faceți. Monsieur Björn, je, je, je, comme l'a dit le président, euh, a... Domnule ele. Așa cum a spus și domnul președinte, scutirile de taxe sau alte forme de scutiri privesc mai multe sectoare și nu țin de competența mea. Dar în ce privește acest domeniu, nu pot să fac decât niște observații de ordin general, pentru că, cum spuneam, alți colegi se vor ocupa de asta îndeaproape. aproape. Evident că nu este bine să existe prea multe derogări, excepții și scutiri. E nevoie de timp uneori pentru aplicarea unei directive și se pot justifica unele cazuri particulare, dar poate că vom putea să reevaluăm toate aceste aspecte și să reducem numărul de state care au dreptul la asemenea scutiri. Domnul Harbour, vă mulțumesc că ați încercat să dați totuși un răspuns la această întrebare. Acum trecem la următorul orator, domnul Filides, din partea grupului GUE. evaluation... Domnule comisar desemnat, evaluarea pieței interne încă este în curs. Și încercăm să vedem, uh, ne bazăm pentru aceasta pe uh, mișcările de capital, pe PIB și evaluarea pieței interne în vederea unei relansări a acesteia ar trebui să se bazeze și pe anumite scopuri sociale, iar din punctul nostru de vedere ar trebui să vedem că punctul principal ar trebui să reprezinte oamenii și nu întreprinderile. De aceea aș dori să știu, doriți să uh, urmați astfel de măsuri pentru a putea evalua și scopurile sociale și atunci care ar fi țintele sociale specifice pe care doriți să le realizați? Și sunteți gata să vă consacrați unei astfel de provocări, unei astfel de mize? Euh, monsieur Triantafilides, euh, comme je l'ai répondu à Madame Gebhardt tout à l'heure. Domnule Triantafilides, așa cum am răspuns adinaori și doamnei Gebhardt și domnului Schwab, eu nu pot să-mi imaginez progresul unei piețe unice europene care să nu fie însoțit și de un progres uman. Oare trebuie să facem distinția între uh, femei și bărbați pe de o parte și întreprinderi pe de altă parte? Uh, întreprinderile noastre funcționează tocmai datorită acelor uh, bărbați și acelor femei care uh, lucrează în ele și avem nevoie de aceste întreprinderi mici și mijlocii. Uh, din toate întreprinderile care există în Europa, cam 80% reprezintă de fapt IMM-uri, uneori chiar întreprinderi foarte mici care funcționează doar cu 3-4 angajați. Da, răspunsul meu este același. Vreau ca piața internă să aibă această dimensiune umană, această dimensiune socială. Îmi doresc să existe proiecte concrete care să se ocupe de protecția serviciilor publice, lupta împotriva dumpingului social. Am evocat adinaori și o altă idee asupra cărei aș dori să mă aplec și anume uh, întreprinderi care obțin profituri, dar care fac în același timp și eforturi susținute pentru în favoarea incluziunii și nu a excluziunii sociale. Voi încerca să promovez astfel de inițiative tocmai pentru a regăsi această dimensiune umană, socială, pentru a o reda în întregime pieței interne. I'm sorry. I repeat, the ratification of the list... Repet încă o dată că ratificarea tratatului de Sabona a, a fixat un nou cadru pentru aspectele sociale ale pieței interne și, după părerea dumneavoastră, cum anume acest nou tratat va afecta decizia în anumite cazuri concrete, precum cazurile Laval și Viking. Domnul Barnier. Tratatul de Lisabona, pentru care am luptat din răsputeri, ca mare majoritate dintre dumneavoastră, într-adevăr stabilește în mod general, în foarte multe domenii importante, codecizia, chiar dacă aceasta era deja aproape o regulă instaurată în mare majoritate a politicilor, uh, piață internă. Și e adevărat că se introduc și clauze care nu sunt doar formalități, din punctul meu de vedere. Clauza orizontală, socială, obligația aceasta a studiilor de impact social, eu am adăugat în plus și impact de mediu. Deci, vom colabora și mai strâns pe viitor, iar intenția mea este să fiu pe cât mai disponibil posibil, să rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a favoriza acest dialog pentru a putea utiliza sugestiile Parlamentului pentru a avea o legislație bună, o legislație de calitate, directive de calitate. Aș mai putea evoca de asemenea și alte aspecte. Există multe subiecte care ar putea să devină proiecte de legislație. Uh, împrumuturile, uh, creditele responsabile, regimele de garanții în domeniul asigurărilor, modul de plată unică, sectorul comerțului, toate aceste elemente, de fapt, îi privesc pe cetățeni, pe oamenii de pe teren și trebuie să includem și dimensiunea socială în această piață internă. Domnul președinte, și acum, pentru a încheia runda de întrebări din partea coordonatorilor, domnul Mateo Salvini. Președinte, sunt content. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că dumneavoastră sunteți originar din Savoia, pentru că veți fi foarte atent la realitățile locale, nu ca cei care vin din capitale. În ceea ce privește observatorul european privind contrafacerile, aș vrea să știu când, unde, cum și prin ce mijloace, cu ce costuri se va uh, crea acesta. Pentru că în uh, realitate, în nordul Italiei, în Padania, problema contrafacerii, mai ales pentru IMM-uri, este o problemă foarte reală în domeniul textil, în domeniul alimentar și de aceea aș vrea să știu cum aveți intenția de a proteja bunurile materiale și intelectuale și cum veți uh, transmite această idee cetățenilor europeni ideea referitoare la originea hainelor pe care le poartă, alimentelor pe care le consumă și a calculatoarelor pe care le utilizează. În general, eu consider că orice consumator de produse alimentare și de asemenea de produse farmaceutice trebuie să fie conștient că sunt foarte multe contrafaceri în acest domeniu toți consumatorii au dreptul să știe de unde provin aceste produse, cum au fost fabricate, dacă persoanele care le-au fabricat au respectat anumite reguli. Trebuie să se, să se țină cont de ceea ce numiți dumneavoastră trasabilitate, deci să se cunoască originea acelor produse. Eu țin foarte mult la trasabilitate și cred că am dovedit acest lucru atunci când m-am ocupat de sectorul agroalimentar în țara mea de origine. Nu, doar, nu la modul protecționist, ci doar pentru a ocroti, pentru a asigura o concurență loială. Eu sunt pentru concurență, dar o concurență loială. Iar consumatorii și sănătatea acestora trebuie să fie ocrotite. Ați spus accentul pe contrafaceri. Se Uh, estimează la 2 milioane și jumătate pierderile de locuri de muncă din Europa provocate de acest flagel al contrafacerii, la uh, care se adaugă și primejile pentru sănătatea umană. Trebuie să se folosească etichetările geografice, nu numai pentru șunca de Parma. Se știe câte eforturi se fac pentru a păstra aceste etichete și aceste produse de calitate și foarte bine facem că păstrăm aceste tradiții și aceste locuri de muncă. Avem deci de negociat alături de colegul de Curt, domnul cu domnul Tajani, cu domnul da, Dali. Uh, sunt uh, negocieri la OMC și uh, indicațiile de origine geografică sunt unul dintre capitolele cele mai dificile. Și de asemenea capitolul Anti-Counterfeiting Trade Agreement, un acord pe care Uniunea Europeană îl negociază acum cu Statele Unite pentru a ă, face reciproce mijloacele de combatere a pirateriei, la care sunt expuse toate aceste produse. Perfect, la ringrazio. E... Vă mulțumesc. Sigur că Milano este un oraș din nord care ar putea găzdui acest observator al contrafacerilor, mai ales pentru că este un oraș foarte afectat de acest tip de infracțiuni. Noi vă vom susține în acțiunile dumneavoastră pe acest front și cred că pe lângă filiera produselor, produse alimentare, îmbrăcăminte, este nevoie și de o filieră a capacităților profesionale, pentru că pe piața internă europeană de la monitorul de schi care și ia brevetul în Marea Britanie și cel care și-l ia în Italia sunt mari diferențe de asemenea între șoferul de camion din Italia și cei din alte țări sunt diferențe de asemenea. Deci cred că problema serviciilor este un obiectiv la fel de ambițios. Domnul Barnier, nu am să fac un comentariu în legătură cu monitorii de schi. Aș putea să o fac, este un subiect de care m-am ocupat îndeaproape. Nu este vorba de a compara monitorii deschiși sau șoferii din Marea Britanie, Italia, Franța sau România. Tot ce contează este siguranța celor care beneficiază de serviciile unui, șofer, unui uh, monitor deschis sau care pe uh, autostradă se întâlnesc cu un șofer de camion. Trebuie să fie clar că toți acești oameni sunt profesioniști și eu am uh, demarat un șantier în domeniul calificărilor profesionale, ținând foarte mult la toate acestea. Nu am spus acest lucru când v-am răspuns adineauri, dar în... ne vom baza și pe acest observator al contrafacerilor și al pirateriei care va strânge toate datele și ne va pune la îndemână mijloacele pentru acțiune, o acțiune eficientă. Mulțumesc! Cred că uh, trebuie să-i felicităm pe ușier pentru cât de repede au reușit să ne schimbe microfoanele. A fost un adevărat tur de forță. Voi trece acum la membrii Comisiei IMCO. Prima întrebare, doamna Rosa Thun und Hohenstein de la PPE. Merci. Uh... Mulțumesc. Domnule comisar desemnat, Experiența dumneavoastră în ce privește politica europeană, angajamentul și curajul dumneavoastră sunt bine cunoscute. Toată lumea își dorește ca piața internă să facă progrese, dar, din nefericire, firmele nu pot întotdeauna să profite pe deplin de avantajele pe care le oferă piața unică. Dumneavoastră spuneți că sunteți un om al dialogului și că vreți să puteți să discutați cu actorii de pe teren de peste tot din Europa, nu numai din capitale. Și e clar că e nevoie de multe îmbunătățiri pe plan național și regional vorbit și despre aceste studii de impact social și de impact de mediu. Mă întreb dacă acestea sunt uh, o măsură suficientă. Aveți intenția să propuneți uh, colegiului comisarului să existe un fel de test uh, al pieții unice pe care să trebuiască să treacă orice nouă legislație? Domnul Barnier. Cele patru libertăți pe care le-am evocat atunci când i-am răspuns domnului Schwab reprezintă o coloană vertebrală a proiectului european. Și eu mă ocup de ele împreună cu alți câteva zeci, zece, alți câțiva zeci membri din colegiul de comisari. eu cred că acest test, de fapt, există deja. Nu am să fiu eu inițiatorul lui. Cum v-am mai spus, mai mulți comisari se ocupă de respectarea libertăților fundamentale. Și există aceste principii de bază care trebuie respectate de oricare comisar, de întreaga comisie. Poate că eu, unul, uh, am o responsabilitate un pic mai mare decât a celorlalți, pentru um, a mă asigura de respectarea acestor libertăți, dar, cum spuneam, trebuie să lucrăm împreună. Am mai spus clar că fragmentarea pieței în unele domenii este un impediment și că noi trebuie să ne concentrăm asupra acestui punct, dar îmi voi petrece mult timp și voi consacra multă energie muncii pe teren, ca să încerc să înțeleg exact care sunt obstacolele. De exemplu, aș vrea să pot să am întâlniri regulate cu actorii pieței interne, cei care trebuie să aplice efectiv directivele și regulamentele ca să ne punem ideile în comun și să lucrăm mai eficace la oaltă. O nouă întrebare din partea doamnei Ho Hohenstein. Când vorbiți despre faptul de a lucra împreună ca să fim mai eficienți. Asta înseamnă că doriți să existe niște uh, metode mai bune, mai clare pentru punerea în aplicare a directivelor și a regulamentelor care țin de piața internă? aveți niște planuri concrete pentru a susține a crearea acestui forum al pieței interne, care de altfel este o idee ce a fost deja dezbătută la Comisia IMCO? Domnul comisar desemnat. Eu cred cu tărie în această uh, idee. A aduna mai mulți oameni în jurul aceleiași mese și să discutăm împreună, să ne punem competențele la un loc. voi face acest lucru. Ideea unui forum european al pieții interne ar fi poate uh, uh, o modalitate de a face să colaboreze niște forumuri naționale pe această temă. Cum spuneam, există mult prea multă fragmentare în piața noastră internă. În timpul campaniei pentru referendumul uh, din 2005 exista o polemică de care nu eram deloc mândru. Dar dacă ne gândim la instalatorul luxemburghez, el, dacă ar vrea să lucreze în țările vecine, ar avea nevoie de patru uh, autorizații diferite, pentru că în fiecare dintre țările vecine cu Luxemburgul, uh, legislația este diferită. Serviciile mele mi-au spus că am putea să economisim 2 miliarde și jumătate de euro dacă am face simplificări birocratice. Ori eu pot să vă spun că IMM-urile trebuie să suporte cheltuieli totale, globale, de până la 7 miliarde de euro din cauza poverii administrative. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Bernadette Verniu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, chestiunea aceasta a protecției serviciilor publice eficiente și de calitate este un element cheie pentru realizarea deplină a uh, pieței interne și a coeziunii sociale și teritoriale. Dacă tratatul de Lisabona ia în considerare specificitatea acestor servicii de interes general, dificultatea cu care ne-am confruntat în momentul în care s-a cerut transpunerea concretă a directivei servicii demonstrează că încă mai sunt probleme și regret faptul că în scrisoarea noastră nu ați menționat niciun niciun aspect referitor la această chestiune și nici în răspunsurile dumneavoastră scrise. Cu toate acestea, domnul Barroso s-a angajat în luna septembrie să creeze un cadru de calitate pentru serviciile publice și sociale, ceea ce va demonstra cât de importante sunt acestea într-un model de societate european. Și întrebarea mea este următoarea. Vă puteți angaja să propuneți o directivă cadru asupra serviciilor publice și, dacă da, în ce termen? Domnul Barnier, doamna Verniu, într-adevăr, eu sunt absolut de acord cu discursul și proiectul prezentat de președintele Barroso, care a vorbit despre un cadru de calitate pentru aceste servicii publice. Și să nu puneți la îndoială acest lucru. Încă înainte să-mi puneți această întrebare, am evocat în prezentarea mea inițială, îmi cer scuze că nu am făcut-o în răspunsurile scrise pe care vi le-am înaintat. Dacă am, aș fi spus totul în aceste răspunsuri scrise, nu ați mai fi avut întrebări să-mi adresați astăzi. Și E clar că răspunsurile uh, scrise sunt uh, mult prea rapide și n-am avut ocazia să evoc toate aspectele, dar este evident că aici există o ambiguitate care trebuie eliminată. Misiunile acestea de servicii publice sunt importante pentru Europa și ele permit o apropiere de cetățenii europeni. Știu că există temeri, mai ales ca urmare a directivei serviciilor în ceea ce privește buna desfășurare a serviciilor sociale de interes general. Vă amintesc că anumite sectoare foarte importante pentru cetățenii europeni sunt excluse din această directivă. Sănătate, transport, audiovizual. Directiva conține anumite dispoziții și prevederi care ține seama de specificitatea intereselor de, uh, serviciilor de interes general și voi uh, face în așa fel încât să înlăturăm orice ambiguitate din uh, Uh, din text. Dumneavoastră puteți să considerați că va fi vorba de o directivă cadru. Există foarte multe tradiții care au fost evocate anterior, uh, specifice fiecarei uh, țări, fiecarei regiuni. Oare avem nevoie de o directivă cadru sau avem nevoie de o directivă specifică fiecărui sector? În sânul Comisiei Prodi am avut această dezbatere cu anumiți colegi, chiar și colegi socialiști, și nu era mult prea clar faptul că pentru a asigura aceste servicii de servici public, de interes public, mai ales pentru persoanele cu venituri modeste, nu era clar dacă era nevoie de un cadru general sau de o directivă specifică fiecărui sector. Eu, deocamdată, nu doresc să închid nicio ușă, rămân deschis oricărei sugestii. Merci, monsieur le commissaire désigné. Doamna Verniu, mulțumesc, domnule comisar desemnat. Îmi rămână însă totuși câteva uh, rămân câteva nedumeriri cu privire la, acest, uh, la această formulare, cadru de calitate. Puteți să ne spuneți dacă veți propune un instrument juridic sau legislativ specific, așa cum ați subliniat, pentru aceste servicii publice, sociale, de sănătate și mă gândesc la provocările cu care ne vom confrunta pe viitor. Ajutorul pentru copii, uh, noi Uh, ajutorul pentru persoanele în vârstă și îmbătrânirea populației reprezintă o provocare pe viitor. Domnul Barnier, aceste servicii uh, referitoare mai ales la chestiunile de sănătate de îngrijiri medicale, mai ales pentru persoanele cu venituri modeste, persoanele în vârstă. Aceste servicii sunt deja excluse și protejate, excluse din directivă și protejate. Înțeleg însă totuși faptul că există anumite nedumeriri și pe viitor vă pot propune să conlucrăm în așa fel încât să eliminăm orice ambiguitate. Nu este rolul Uniunii Europene sau rolul Comisiei uh, să împiedice realizarea concretă pe teren, oferirea concretă pe teren a acestor servicii. Deci dacă îmi cereți o opinie personală, pentru că imaginez că și asta așteptați din partea mea, chiar dacă comisarul uh, are o opinie personală în sânul colegiului, e bine, eu voi prezenta acest punct de vedere în cadrul colegiului. În răspunsul dumneavoastră ați citat două categorii de servicii. Oare trebuie un cadru uh, juridic pentru fiecare sau un cadru general? Când analizăm situația în fiecare stat membru, deocamdată încă nu am o idee foarte clară. Nu sunt sigur care ar fi răspunsul cel mai potrivit. Uh, the next question will be from Mrs. Și următoarea întrebare, spune domnul președinte, este din partea doamnei Sandra Calniete. Uh, domnule comisar desemnat, înainte să intru în politică, am uh, avut o meserie în domeniul creativ și știu cât de mare este problema pirateriei în Uniunea Europeană. Este o problemă care aduce mari daune tuturor creatorilor. Mai multe state membre au uh, luat anumite inițiative în acest domeniu, dar nu toate sunt uh, în aceeași direcție. Nu ar fi oare util să se întreprindă o acțiune la nivelul Uniunii Europene pentru a se defini un cadru juridic comun de combatere a pirateriei, pentru a se ajunge la o adevărată piață internă a conținuturilor creative? C'est une euh, question centrale. Această întrebare se leagă de o temă centrală. Am spus mai devreme câte locuri de muncă sunt uh, distruse de piraterie iar aceste cifre sunt în creștere din cauza contrafacerii la modul exponențial, date fiind schimburile internaționale. Situația este extrem de gravă. Mă întrebați dacă este nevoie de un cadru nou, diferit. Am aici o listă a tuturor textelor din uh, corpusul juridic de reglementare în domeniul pirateriei și contrafacerii, începând cu 2004 sau chiar uh, 1971 în domeniul uh, modelelor. Uh, nu știu dacă este nevoie de un nou text global, poate că ar fi mai bine să se verifice eficacitatea textelor actuale. Sunt 179 uh, de milioane de produse care în 2008 au fost confiscate la frontieră tot atâtea în 2007. Uh, sperăm ca noul observator din acest domeniu să uh, fie eficient și de asemenea forumul să fie eficient în acest domeniu și să fim eficienți și în negocierile internaționale în acest domeniu. Aș vrea să-i spun, doamne Calniete, uh, ceva în special în legătură cu pirateria prin internet. Încă din copilărie avem toți o slăbiciune pentru pirați, dar nu cred că ne place și pirateria. Ați vorbit dumneavoastră de prima dumneavoastră meserie, care era una din domeniul creației. De aceea mă refer la domeniul creației și la internet. Trebuie să fie protejate drepturile de proprietate intelectuală. Este nevoie de pedagogie, de formare a tinerilor și de asemenea trebuie să fie remunerată munca creatorilor. Nu mă refer doar la muzică, creația nu trebuie să fie descurajată, pentru că ea dă forță modelului de societate european. Împreună cu doamna Reding și cu alți colegi, voi căuta cea mai bună cale și cel mai bun echilibru între libertatea informației și protecția dreptului la creație al artiștilor. Vous avez parlé de... Doamna Verniu, ref... doamna Caliente, mă scuzați, v-ați referit la contrafaceri. Conform Consiliului, observatorul creat în primăvara 2009 are drept obiectiv furnizarea de informații și de date necesare pentru obținerea de propuneri concrete, pentru consolidarea aplicării drepturilor referitoare la proprietatea intelectuală pe piața internă. Astăzi, mi se pare indispensabil să se consolideze structura acestui observator pentru ca el să poată avea o adevărată eficiență. Ce proiecte aveți în acest sens? Mulțumesc! Doamna Calniete, în general, cred că pentru a acționa bine trebuie să înțelegem bine, să înțelegem pentru a acționa. Deci eu sunt în general pentru uh, tot ceea ce permite o observare obiectivă, independentă și imparțială. Pentru a da o bază de lucru comisiei, colaboratorilor noștri și pentru a călăuzi munca legislativă. Acest observator este destul de nou, după cum ați remarcat și dumneavoastră. Își va începe activitatea, va avea implicații economice și sociale, uh, în legătură cu consecințele pirateriei și ale contrafacerii și sperăm că apoi să putem desfășura acțiuni comune, campanii de sensibilizare a opiniei publice și chiar să mergem până la inițiative mai puternice, cum ar fi modificarea cadrului legislativ și adoptarea unei poziții mult mai clare și mai puternice în negocierile internaționale cum ar fi cele pe care le-am menționat mai devreme, acordul uh, internațional împotriva contrafacerii, pentru că nu suntem singuri și nu putem combate contrafacerea dacă nu avem aceeași voință și aceeași forță în toate regiunile lumii de unde provin cel mai adesea aceste produse contrafăcute. Mulțumesc, doamna Barbara Weiler de la SND. Herr Barnier, ich komme... Stimate domnule Barnier, aș dori să vorbesc din nou despre impactul social al pieței interne. Vedeți că vi se pun foarte multe întrebări în această privință, ceea ce vă arată cât de important este acest aspect pentru noi. Și mă bucur că dumneavoastră luați mai în serios acest lucru decât predecesorul dumneavoastră. Chiar dacă suntem de partea dumneavoastră. Vreau să știu cum veți vorbi cu statele membre. Cum veți face ca să le convingeți pentru ca și ele să accepte aceste criterii uh, de natură socială și de protecție a mediului? Pentru că nu e suficient ca ele să existe pe hârtie sau sub formă de recomandări. Cum veți face uh, ca pentru um, achizițiile publice, de exemplu, să fie redusă birocrația și să nu se ajungă nici la o dereglementare totală. Deci, încă o dată, cum veți explica lucrurile statelor membre? Pentru că am constatat de nenumărate ori că bunele intenții nu se transformă în fapte concrete. Cum veți putea să le spuneți, de exemplu, că serviciile de interes public și general nu trebuie să fie privatizate și dacă ele sunt privatizate, că asta nu este din cauza Europei? Domnul Barnier, Credeți-mă că deja mi-am petrecut mult timp și am cheltuit multă energie pentru a convinge um, ai convinge pe cetățenii europeni că nu Europa e de vină pentru că serviciile uh, publice sau serviciile de interes general au fost privatizate în unele țări. Nu trebuie să fie dată vina pe Bruxelles și pe noi toți Uh, pentru ceea ce se întâmplă în numele uh, competențelor statelor membre și a drepturilor lor suverane și în baza principiului de subsidiaritate. Deci aceste lucruri sunt foarte clare pentru mine. Acum, dacă e să luăm exemplul concret al achizițiilor publice, achizițiile publice, avem aici o valoare globală de 2000 de miliarde de euro. Și atunci am să folosesc ceea ce este stipulat în tratate. Vreau să întăresc uh, posibilitățile colectivităților locale pentru că ele se poate să profite mai mult de pe urma achizițiilor publice. Malcolm Harbour, care are niște uh, idei foarte bine puse la punct în acest domeniu, uh, și eu mi-am permis să le reiau, și anume că îmi doresc să putem să privilegiem inovarea și creativitatea. Eu am avut șansa să dirigez și un departament și o regiune în Franța și mi-aduc aminte că atunci când am fost președinte de regiune, am obligat uh, pe uh, firmele contractante să folosească cel puțin 1% din fondurile totale pentru protecția mediului. De asemenea, atunci când era vorba despre lucrări de infrastructură rutieră, spuneam că ar trebui să fie atenți la protecția mediului înconjurător. De ce să mergi să faci uh, săpături și să creezi cariere pentru a găsi pietrișul necesar pentru uh, asfaltare, când poți să folosești uh, um, deșeurile de la clădirile care, de exemplu, au fost dărâmate sau renovate. De exemplu, în Anglia se practică foarte mult acest lucru. Și având în vedere faptul că eu am făcut deja acest lucru la un nivel local și regional, sunt convins că pot să convins și pe alți președinți de regiuni și pe alte autorități locale să ia asemenea măsuri. Domnul Harbour, sunt convins că doamna Veler a fost foarte mulțumit de răspunsul dumneavoastră și atunci dau cuvântul domnului Juvan. Durant votre carrière politique, vous... Domnule comisar desemnat, întotdeauna în cariera noastră politică ați a, uh, a, uh, susținut o Europa a apărării și mi-aduc aminte că în cadrul Convenției Europene ați, pre, ați fost președintele unui grup de lucru care a dus la crearea Agenției Europene de Apărare și când mă uit la actul de naștere al acestei agenții europene, văd că una dintre misiunile sale este să creeze o piață europeană a echipamentelor de apărare care să fie o piață concurențială. Cu toate acestea, piața aceasta este foarte fragmentată și cumpărarea de echipamente de apărare este foarte fragmentată și delimitată la nivel național și vedem că cererea și oferta uh, liberalizarea acestei cereri și a, oferte, și ofertei sunt oarecum îngrădite. Acest lucru are un efect negativ asupra finanțelor publice și întrebarea mea este dacă în acest sector specific aveți eventual propuneri de făcut pentru a pune capăt unei astfel de situații. Am spus adinaori încă la începutul prezentării mele, M vin în fața dumneavoastră în calitatea mea de om politic și sunt convins pe deplin de faptul că, dincolo de politicile concrete pe care le putem face în favoarea pieței, avem nevoie și de o Europa politică. Și, de fapt, asta așteaptă cetățenii din partea noastră. Tot ceea ce se întâmplă în lume, într-o lume uh, inechitabilă, oarecum periculoasă, instabilă, este evident că Europa trebuie să aibă o capacitate de politică externă și de apărare uh, înainte de a merge, așa cum spune tratatul, înspre o, o apărare veritabil europeană, la nivel european. Aici, în acest domeniu, încă nu am avansat prea mult. De ce? Pentru că intervine suveranitatea națională. E vorba de subiecte sensibile. Există o confidențialitate a informațiilor, o confidențialitate a provizionării și toate aceste elemente sunt protejate de către articolul 343 al tratatului. Uh, iar statele membre au utilizat acest articol. Sunt convins, domnule Juvan, că atât în acest domeniu cât și în alte domenii, singura posibilitate de a ieși din această situație este o mutualizare a programelor de cercetare, a programelor de echipamente uh, în domeniul apărării, o punere în comun a acestor resurse. Iar în domeniul meu, pentru că mă exprim în calitate de om politic și viitor comisar în, pentru piața internă, pot să vă spun că avem o directivă care nu e prea veche și care prevede că toate statele membre trebuie să o transpună până în 2011. Directiva apărare, care ține seama de specificitățile acestui sector și care ar putea favoriza tocmai mutualizarea, punerea în comun a acestor resurse. Iar și puteți fi siguri că voi susține cu multă convingere uh, Uh, acest lucru, pentru că îmi doresc o adevărată politică europeană de apărare, ca o adevărată politică externă, pentru că Europa, doamnelor și domnilor, e bine, noi nu ne putem permite să fim doar subcontractanți în în continuare o subcontractanță a unei economii precum economia americană sau uh, chinezească. Nu trebuie să fim sub influență. Avem nevoie de o politică externă, de o politică de apărare și voi încerca să contribui în mod foarte uh, clar la realizarea acestei piețe. Domnul Juvan, mulțumesc, domnule comisar desemnat pentru a reveni oarecum la caracterul specific al acestei uh, piețe, al acestui sector, cheltuielile de apărare Uh, ale Uniunii Europene reprezintă 170 de miliarde, din care o mare parte este consacrată cumpărării de echipament. Ei bine, ce se întâmplă în momentul în care cel care cumpără uh, echipament se cere cumpărătorului uh, o anumită contrapartidă și vedem că ne aflăm într-un cadru, într-o situație în care există anumite obiceiuri instaurate. Și întrebarea este oare aceste practici, aceste obiceiuri sunt compatibile cu dreptul comunitar european modern? Domnul Barnier nu vom reuși să înregistrăm progrese dacă ne uh, dacă încercăm să punem sub semnul întrebării suveranitatea statelor membre în acest domeniu. Este evident că necesitatea la un moment dat ne va duce la un raționament care va încuraja șefii de state și de guverne să construiască această veritabilă politică de apărare. Ați vorbit de specificitate, ați vorbit de compensații, de, uh, în engleză, offset. În acest domeniu uh, al uh, echipamentelor militare de apărare, în mod obiectiv, ce pot să vă spun, după părerea mea, aceste practici contravin tratatului și care sunt practici care duc la anumite discriminări. Pentru că pierdem eficiența unei puneri în concurența a celor care propun echipamente de acest gen. Și, după părerea mea, dacă vom explica suficient această directivă apărare tuturor statelor membre, respectând în același timp și specificitățile și sensibilitățile fiecărui stat membru, vom reuși să punem capăt unor astfel de practici. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Rochefort. Domnule comisar desemnat, aș vrea să revin la o idee pe care ați menționat-o și este o idee care bântuie instituțiile europene de peste de cel puțin 30 de ani și îi motivează pe foarte mulți deputați și pe foarte mulți uh, responsabili din Uniunea Europeană, mă gândesc mai ales la vecinul meu, este vorba de brevetul european și acest punct trebuie să fie rezolvat cu atât mai urgent cu cât ne găsim în criză și trebuie acum să dinamizăm toată creativitatea din întreprinderi și mai ales din IMM-uri, care sunt primele victime ale lipsei acestui brevet european din ziua de astăzi. Consiliul a adoptat concluzii unanime în decembrie care se referă la viitorul regulament care va crea în sfârșit brevetul european unic, dar care va crea și un nou sistem jurisdicțional unificat. Cred că și sper că sunteți de acord cu mine că trebuie să uh, progresăm foarte rapid acum. Și o întrebare precisă pe care ați, întreb, ați uh, adresat-o și dumneavoastră se referă la faptul că adoptarea acestui regulament separă chestiunea regimului lingvistic. Aș vrea să știu ce veți face în legătură cu acest aspect, foarte repede. Domnul Barnier, s-a vorbit despre forță, despre suveranitatea Europei și capacitatea sa de a nu fi subcontractantă sau de a nu fi sub influența altora pe plan economic. Iată o cheie pe care o așteptăm de foarte mult timp uh, Uh, este capacitatea noastră de a fi de acord cu privire la acest brevet. Vreau să prelungesc cele spuse de domnul Roșfort și să spun că un brevet depus de o întreprindere pentru a fi acceptat în 13 state europene costă de 10 ori mai mult decât în Statele Unite, 20.000 de euro pentru depunerea cererii numai în 13 state din cele 27 și costă 20.000 de euro. Am aici o pereche de ochelari care nu sunt ai mei, sunt uh, niște ochelari mai deosebiți fabricați de o întreprindere din Veneția. E vorba de un produs foarte renumit în Statele Unite. Întreprinderea care îl fabrică nu a putut să-și depună brevetul în Europa, pentru că e prea costisitor. Deci, întreprinderea este protejată în Statele Unite și, uite așa, pierdem noi forță economică puțin câte puțin. Ca și dumneavoastră, eu mă bucur că s-a desfășurat această primă etapă la Consiliul de Ministri, domnule Rochefort, prin acordul obținut înainte de Crăciun referitor la tipul de brevet din Uniunea Europeană, care exclude deocamdată chestiunea regimului lingvistic, dar este doar o primă etapă. Știu că președinția spaniolă cu care vom colabora dorește să facă progrese în acest domeniu, iar în legătură cu aspectul lingvistic voi propune în curând un document, domnule Rochefort, vreau să profit de... Uh, progresele tehnologice, mai ales în domeniul traducerii automate, pentru a convinge statele membre care nu sunt încă convinse că este în interesul general european să ajungem la un acord pe această temă lingvistică. Mai este și chestiunea jurisdicțională. Eu am impresia că trebuie să uh, acompaniem acest nou sistem al brevetului european printr-o uh, jurisdicție specializată cu divizii locale și cu o deschidere către alte state, pentru că nu suntem singurii vizați pe continentul european, mai este, și, mai este și Elveția. Domnul Roșfor, eu vreau să vă mai pun câteva întrebări tot uh, în acest sens. Știți că există Oficiul European al Brevetelor, care, oricum ar fi, chiar dacă are rezultate destul de nesatisfăcătoare, a reușit să facă să meargă anumite lucruri până acum. Iar de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, s-a recunoscut Uniunea Europeană ca persoană, ca persoană juridică și ar exista acum posibilitatea ca Uniunea să adere la Oficiul European al Brevetelor, ceea ce ar permite imediat o aderare globală a întregului teritoriu al Uniunii Europene la această instituție și ar facilita colaborarea între acest oficiu și Uniunea Europeană pentru a se ajunge la coordonarea între brevetul european în forma existentă astăzi foarte imperfectă și brevetul comunitar. Ați fi pentru această aderare a Uniunii Europene la Oficiul European de Brevete? Da, dacă asta ar rezolva problema, da. V-am ascultat, am, știu că aveți mult mai multă experiență în acest domeniu decât mine, de aceea mă bazez pe opinia dumneavoastră, dar pe plan juridic situația nu este atât de clară. Cunosc activitatea Oficiului European de Brevete, sunt 600 uh, de persoane care lucrează la acest uh, oficiu Însă este, situația juridică e mult mai complexă decât spuneți dumneavoastră. Mi s-a spus că o aderare la Convenția privind brevetul comunitar necesită o competență a Uniunii. Și ca să se ajungă la rezultatul dorit de dumneavoastră, ar fi mai sigur să avem în prealabil un acord referitor la brevetul european. Deci eu aș dori să ajungem împreună la o decizie privind acest brevet pentru Europa, ar fi o primă etapă, iar juridic din ceea ce MIS a spus sigur cu rezerva verificărilor pe care le putem face împreună, abia după acest acord vom avea o șansă să uh, facem eficientă această aderare la convenție privind, Convenția privind brevetul comunitar. Thank you very much. Mulțumesc. Mă tem că am fost cam indulgent până acum, mai avem trei vorbitori știu că colegii care doresc să discute despre serviciile financiare abia așteaptă să ia cuvântul, deci am să-i rog pe următorii vorbitori să adreseze câte o întrebare ca să recuperăm timpul pierdut. În primul rând, doamna Hanslick. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, uitați, sunt așezat aici. Sper că beneficiați de interpretare și că auziți bine interpretarea și mă bucur că am ocazia să vă vorbesc astăzi. Când ați enumerat prioritățile dumneavoastră, ați inclus printre ele și o, o um, redinamizare a pieții interne. Și ați spus că vreți să acordați o atenție deosebită IMM-urilor, care sunt motorul creșterii economice în Europa. Din păcate, uh, ele sunt principalele victime ale uh, problemelor care apar pe piață. Deci, cum veți acționa dumneavoastră astfel încât să favorizați dezvoltarea IMM-urilor și pentru care să se simtă mult mai protejate de uh, ce nu funcționează bine pe piață și ca să poată să profite mai mult de avantajele pieții unice? Domnul Barnier, Vă mulțumesc, doamnă Hanslick, de faptul că ați reamintit una din prioritățile mele, și anume că piața internă trebuie să fie din nou un instrument în interesul și spre avantajul întreprinderilor, consumatorilor și a cetățenilor în general. 90% din întreprinderile din Uniune sunt întreprinderi mici și mijlocii și ei angajează 70% din forța de muncă europeană. Unul dintre obiectivele programului unei mai bune reglementări era să reducă povara administrativă pentru IMM-uri, să o reducă cu mai mult de 7 miliarde în următorii ani. Acesta este și obiectivul acestei inițiative legislative, Small Business Act. Există o adevărată agendă politică pentru IMM-uri, totul a fost inițiat, știți, în 2008 Deja s-au făcut realizări notabile în urma uh, adoptării acestei inițiative, de exemplu, testul Small Business Act, faptul că s-au acordat noi ajutoare, apoi există și dosarul pe care îl cunoaște foarte bine președintele Lene, care ține de statutul de societate privată europeană, încă nu s-a ajuns la un rezultat final pe această temă, dar și acest lucru ar facilita viața IMM-urilor. De exemplu, pentru a analiza faptul dacă nu se poate reduce costul anumitor informații legale uh, care trebuie publicate în mod obligatoriu. O altă idee era cea a biroului unic de înregistrare că există unul pe regiune sau unul pe țară, oricum urmează să respectăm, bineînțeles, principiul de subsidiaritate, dar sunt ferm convins că existența unui singur birou unde să se facă toate formalitățile ar ușura mult viața de zi cu zi a IMM-urilor. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Corea de Campos. Obrigat, prezident. Senhor Barnier, não duvidăm de... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barnier, noi nu punem la îndoială capacitățile dumneavoastră și uh, motivația, hotărârea, voința dumneavoastră de a vizita regiunile și statele membre. Noi vă invităm cu mare plăcere în, să veniți în regiunea Asore, unde uh, există o regiune extrem de săracă. Dar, plecând de la răspunsurile înscris pe care le-ați trimis, nu putem considera că directiva servicii este un lucru pozitiv pentru piața internă. Dumneavoastră ați evocat competențele împărțite între diferiți comisari. Și pentru a găsi o soluție, aș vrea să știu până unde doriți să conlucrați cu Parlamentul pentru a evita orice risc de fragmentare într-o comisie europeană atât de numeroasă și în momentul în care o directivă deosebit de importantă, precum directiva calificărilor profesionale, se confruntă cu o lipsă de voință reală din partea statelor membre, atunci aș vrea să știu cum veți reacționa. Veți face presiune asupra statelor membre? Veți cere un raport de evaluare? Ce aveți intenția să faceți? Domnul Barnier. Domnule Coreia de Campos, eu nu am uitat vizita în Asor. Și de altfel, Sunt unul dintre comisarii care va continua să se intereseze de situația celor șapte regiuni periferice și ultraperiferice ale Uniunii Europene. Europa este prezentă și acest în, în, în regiuni periferice, ultraperiferice, care reprezintă o adevărată comoară de biodiversitate. Acum, noi ne aflăm în sânul unui colegiu. Un colegiu e diferit de un guvern. Uh, comisarii trebuie să se asigure că sunt aplicate cele uh, documentele uh, cele 1600 de documente care trebuie europene, legislația europeană care trebuie să fie aplicată. Eu voi fi vigilent, voi supraveghea piața internă în principal și asta în colaborare cu colegii mei. Acum, Dumneavoastră ați vorbit de o directivă pe care am evocat-o adineori, directiva calificări profesionale, o directivă votată de altfel de către Parlament. Dumneavoastră spuneți că aceasta se opune, că mă rog, contravine pieței interne, dacă nu se aplică și dacă uh, nu se aplică în mod corect. Dar dacă o aplicăm corect, cu toate garanțiile necesare, ea nu contravine pieței interne, ce reprezintă un factor pozitiv. Deci condiția principală este ca aceasta să fie aplicată. Deci voi consacra foarte multă energie și voi da dovadă de convingere pentru a pune în aplicare în mod corect această uh, directivă. Apoi ați evocat chestiunea evaluărilor. Eu sunt favorabil unei astfel de idei. Eu v-am spus adineaur că îmi doresc o privire de ansamblu pe fiecare stat membru. The last speaker... Domnul președinte, și acum domnul Canfan din partea verzilor. Oui, monsieur Barnier. Da, bună seara, domnule Barnier, aici sunt. Ați uh, menționat în discursul dumneavoastră combaterea dumpingului social. Aș dori să vă rog să vă precizați intențiile în acest domeniu. Înseamnă că vă luați angajamentul în fața noastră să nu introduceți în mandatul dumneavoastră principiul țării de origine, dacă se va dovedi că acesta este negativ pentru salariați. Vă luați angajamentul în cadrul Colegiului Comisarilor să propuneți o evaluare a directivei privind lucrătorii detașați, care pe teren uh, este foarte criticată de către sindicate. Aș vrea să știu cum analizați dumneavoastră hotărârile Curții de Justiție la Val, Viking și altele și dacă susțineți jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene în acest sens sau dacă aveți de gând să propuneți alte inițiative. Uite, Domnule Canfin, în primul rând, da, sunt deschis, sunt gata, după cum am răspuns și la altă întrebare, să fac o evaluare obiectivă generală a textelor care sunt în aplicare acum. Și uh, dacă mă întrebați dacă voi face o evaluare obiectivă și a textului privind detașarea lucrătorilor, da, răspunsul meu este da. Nu vreau să redeschid dezbaterea uh, privitoare la țara de origine, mi-amintesc foarte bine de această chestiune, eu v-am spus încă de la început, în discursul meu, pe care l-am uh, cântărit înainte, l-am măsurat foarte bine virgulă cu virgulă. Eu nu vreau să-mi leg numele și acțiunile de ceva care ar putea să creeze uh, un regres social. Eu doresc ca piața internă să fie un instrument de progres uman și social, pentru consumatori, pentru IMM-uri și pentru cetățeni. În ceea ce privește jurisprudența curții, uh, hotărârile curții sunt, le avem, le voi evalua și nu vreau să mă refer la ele înainte de a face o bună evaluare a consecințelor acestora. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult domnului comisar pentru uh, aceste răspunsuri cuprinzătoare și vă mulțumesc și membrilor care și-au păstrat întrebările compacte și incisive. Vreau să-i amintesc domnului Barnier că poate să uh, facă și o declarație de încheiere, dacă dorește, nu mai mult de un minut l-aș ruga. Domnule comisar desemnat, vă rog să luați cuvântul pentru a încheia această tură de întrebări și răspunsuri. Domnule președinte, nu am de gând să-mi uh, lungesc prea mult discursul, dat fiindcă am uh, depășit deja timpul alocat și am intrat în uh, perioada alocată celei de-a doua părți a audierii mele. Cred că ați înțeles că am cântărit cu mare grijă, după cum v-am mai spus, cuvintele și frazele folosite în discursul meu introductiv. Așadar, îmi închei astfel, cum am și început această parte a audierii mele, Vreau ca cetățenii, bărbați și femei, să se afle în centrul construcției pieței interne. Această piață, după cum vom mai spune, uh, voi spune imediat în alte circunstanțe în legătură cu serviciile financiare, această piață trebuie să fie în serviciul cetățenilor și nu invers. Aceasta este convingerea mea. Și deci voi uh, face acest lucru în colaborare cu Parlamentul, unde sunt concentrate multe inteligențe și multe experiențe și multe sensibilități, vreau să vă spun că sunt foarte disponibil dacă voi fi uh, investit să revin la comisia dumneavoastră, unde am petrecut câteva luni foarte interesante și foarte constructive Vreau să profit de ocazie ca să mulțumesc tuturor, fără nostalgie, pentru că nu poți face politică fără nost uh, cu nostalgie, însă cu uh, amintiri plăcute pentru munca desfășurată aici în comisie. Thank you very much. And now, um... Mulțumesc, spune domnul Harbour. Acum doamna Bowles va asigura președinția audierii. Okay, everybody, um, I'll, I'll... Am să încerc să acopăr zgomotul uh, ieșirilor din sală, dar totuși vă rog să nu exagerați. Știți că suntem puțin în întârziere și atunci va trebui... Și vreau să-i mulțumesc domnului Harbor că a limitat uh, timpul acordat întrebărilor la sfârșit noi suntem acum în criză de timp și atunci și eu uh, am să încerc să fac cât mai multe economii și am să vă rog să <laughs> vorbiți cât mai repede și dacă nu veți putea, atunci va trebui eu să vă limitez. Domnule Barnier, bine ați venit la această audiere a uh, Comisiei Econ. Vă rog, uh, domnilor și domnilor, nu trebuie să vorbiți, eu sunt cea care vorbesc acum. Domnule Barnier, bun venit! În declarația dumneavoastră de introducere ați vorbit de o anumită oboseală, dar știți că în ce privește serviciile financiare nu se poate vorbi de oboseală. Avem clauze de revizuire, au existat uh, summitul G20, uh, um, directiva de uh, supraveghere, de supervizare și apoi s-au schimbat atât de multe lucruri în ce privește comitologia. Înainte de a vă da cuvântul pentru discursul dumneavoastră de introducere, vreau să vă atrag atenția asupra a trei lucruri și sper ca până la concluzii să puteți să spuneți câteva lucruri despre ele. Mai întâi, având în vedere criza economică și financiară mondială, e nevoie de o cooperare uh, cât mai strânsă între comisarii responsabili pentru serviciile financiare și monetare, pentru piața internă și Comisia Econ va fi foarte vigilentă la felul în care vor conlucra comisarii și sper ca dumneavoastră să vă veți lua angajamentul în fața comisiei noastre în ce privește eforturile depuse pentru um, ca acest portofoliu al dumneavoastră să poată să fie bine coroborat cu celelalte. De asemenea, vreau să vă întreb dacă sunteți de acord să analizați efectele cumulate ale problemelor legislative care au apărut în această perioadă de post-criză. De asemenea, am fost foarte interesată de noul cadru de cooperare pe care vreți să-l stabiliți cu deputații și cu comisia, care din punctul meu de vedere înseamnă interacțiuni uh, mai uh, dese și mai întărite. Știți că există această presiune internațională și care a emanat și în urma concluziilor summitului G20. Există mai multe propuneri legislative care se află într-un stadiu de redactare, chiar dacă nu la stadiul informal, dar ar fi nevoie să facem mai mulți pași înainte ca să nu rămânem în urma concurenților noștri. Deci vă rog frumos, dacă o să aveți ocazia înainte de sfârșitul audierii să comentați asupra acestor trei lucruri. Acum aveți la dispoziție 5 minute pentru discursul dumneavoastră introductiv în fața Comisiei ECON. Și vă rog să mă credeți, știu unde se află butonul care vă întrerupe microfonul. Chair, uh, for giving the floor. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Tocmai ați spus foarte clar că nu poate să existe piață unică consolidată fără piața financiară și că nu este loc de oboseală. Dacă autoritățile politice și monetare nu ar fi intervenit rapid în mai multe regiuni ale Uniunii Europene și dacă nu ar fi existat și intervenția Băncii Centrale Europene, mai multe bănci ar fi dat faliment și am fi confruntați cu o criză și mai gravă și cu o uh, recesiune cu consecințe și mai grave. De fapt, nu era singura criză, ea s-a adăugat altor crize deja existente, mai ales cea a prețului alimentelor, care i-a afectat pe cei mai vulnerabili dintre noi. Știu că dumneavoastră ați fost foarte preocupați de această criză. Este principalul obiect de activitate al acestei comisii. Trebuie să întoarcem pagina, trebuie să lăsăm în urma noastră această eră a lipsei totale de responsabilitate. Trebuie să intrăm într-o epocă a transparenței și se există această noțiune de transparență în inima serviciilor financiare. Nu putem să ne prefacem că vom reforma. Trebuie cu adevărat să facem reforme. Nicio piață, niciun actor de pe piața financiară, niciun produs, niciun teritoriu nu ar trebui să mai poată să scape de supraveghere și de reglementare mai eficientă. Angela Merkel a vorbit despre același gen de cerințe numai în urmă cu câteva zile. Dorim să implementăm concluziile summitului G20. Europa trebuie să fie un motor pe scena mondială împreună cu partenerii săi și ne așteptăm la aceeași uh, hotărâre din partea partenerilor noștri vom, voi face în așa fel încât să avem cele mai bune relații cu partenerii noștri, pentru că e vorba despre o criză mondială. Doamnelor și domnilor, doamnă președintă, trebuie să efectuăm această reformă a supervizării, pentru ca Europa să fie prima regiune din lume care trage învățămintele acestei crize și trebuie să ținem cont de munca uh, comisiei conduse de uh, uh, domnul de la Rozier, căruia îi aduc aici un omagiu. În următoarele luni am să vă fac propuneri concrete în ce privește soliditatea băncilor și cerințele uh, de capital propriu. Vor exista inițiative legislative și în ce privește produsele derivate extrabursiere și în ce privește aceste organisme de compensare. Și apoi uh, voi insista asupra directivei abuzului de piață și nu voi evita acele subiecte dificile care sunt sancțiunile sau uh, uh vânzările tip short selling. De asemenea, solvabilitate 2, directiva uh, MIFID 2 și, de asemenea, normele prudențiale. Iată tot atâtea uh, proiecte legislative care se află în stadiul de șantier și care fac parte din programul mai bunei uh, legiferări. Economia noastră durabilă, ca să fie durabilă, are nevoie de piețele financiare. Eh, piețele financiare. Și că e vorba despre sectorul băncilor, al asigurărilor, peste tot e nevoie de aceste inițiative. Industria noastră financiară o să fie mai competitivă și cu reguli mai bune dacă vom restabili încrederea și astfel, această industrie se va bucura de un avantaj pe piața mondială dacă va încuraja inovarea și dacă va fi transparentă. Nu putem să funcționăm pe plan economic decât dacă avem niște piețe financiare sănătoase și care sunt în serviciul economiei. Toate aceste proiecte legislative nu pot să devină realitate decât dacă vom colabora bine împreună. Ne dorim ca piețele financiare europene să fie mai transparente, mai bine controlate, să existe niște reguli eficace, integrate și vă propun să reflectăm împreună asupra acestor subiecte care interesează pe consumatori și pe IMM-uri ca de exemplu garantarea împrumuturilor, a împrumuturilor pentru investițiile imobiliare sau pentru a, a avea aceste instrumente din uh, zona de plăți unice europene. Vom ieși din această criză mai bine decât am intrat în ea. Vom trage toate învățămintele, doamnă președintă, mai ales pentru viitor și închei aici. Trebuie să construim și voi lansa acest șantier cu dumneavoastră, deci să construim un cadru ca să putem să prevenim și mai ales să gestionăm crizele dacă ele vor mai apărea. Deci, în loc să cheltuim energie și bani pentru a repara eh, consecințele crizelor financiare, ar fi mai bine ca acești bani să fie pentru pace, pentru dezvoltare durabilă, să fie folosiți pentru pace, dezvoltare durabilă, apărarea mediului înconjurător și prevenirea altor crize. Thank you. Um don't clap for too long because it comes off your question time. Um, now... A fost o intervenție oarecum mai lungă decât era prevăzut. Și acum, în, din partea grupului PPE, domnul Gozes. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar desemnat, faptul că sunt coordonator în PPE um, permite să fiu primul care intervine cu întrebări. Vă răspund sosit în comisia noastră și prin lista pe care dumneavoastră ați enumerat-o, ați reușit să amintiți cât de angajată este această comisie în diferite dosare, pentru că înainte chiar uh, să intervină criza, am înștiințat comisia de faptul că încă mai erau lucruri de făcut. Nu am fost poate bine ascultați sau poate am fost ascultați, dar prea târziu. În fine, am constatat care este voința dumneavoastră referitoare la diferitele subiecte care ne preocupă. Aș vrea să știu cum anume veți ține seama și de preocupările Comisiei ECON pe aceste teme. Merci de, de vă domnul Barnier. Mulțumesc, domnule Gozes, pentru cuvintele dumneavoastră frumoase. Vom conlucra, vom lucra împreună. Comisia are nevoie de uh, Parlament și de valoarea adăugată pe care acesta o reprezintă. Dumneavoastră sunteți raportor pentru uh, hedge funds. Este clar că sunt subiecte pe care le-am evocat, asupra cărora mă voi apleca și mă voi sprijini pe Comisia ECON în această muncă, pe capacitatea dumneavoastră de expertiză, pe competențele dumneavoastră, pe uh, inteligența dumneavoastră. Mulți dintre dumneavoastră provin dintr-un uh, un mediu, fie financiar, fie dintr-un mediu de afaceri. Uh, și știți că există anumite convingeri, există anumite idei. Eu sunt înconjurat de o echipă foarte competentă în cadrul uh, Direcției Generale la Comisie și cu siguranță mă voi bizui pe capacitățile dumneavoastră pentru, așa cum mi-a spus adineori doamna Sharon Bowles, pentru a avea o legislație de calitate. Deci să nu puneți la îndoială faptul că voi reveni în comisia dumneavoastră de câte ori va fi nevoie, tocmai pentru a putea realiza această muncă ce îmi revine, muncă pe care o voi realiza și în colaborare cu Consiliul. Iată starea mea de spirit. Uh, ne aflăm în fața unui șantier imens și sunt gata, doamna președinte, să evaluezi tot ceea ce trebuie făcut, pentru că există deja un pachet legislativ în curs de elaborare și cu siguranță vom elabora și alte legis, alte, un alt pachet legislativ pe viitor. Deci va trebui să lucrăm. Domnul Gozes, Domnule comisar, ați evocat utilitatea economică a serviciilor financiare și chiar și în acest spirit ne aflăm și noi. Aș vrea să știu dacă vă doriți să mergeți mai departe și să examinăm și uh, problema speculației în materii prime, în, în sectorul materiilor prime. Domnul Barnier, pe ce anume se sprijină specularea în domeniul materiilor prime? Trebuie să dovedim mai întâi acest lucru și ar fi scandalos să constatăm că există o uh, speculare pe materii prime precum uh, alimentele. Uh, noi știm că există regiuni, țări în lume care sunt atât de sărace și care suferă de foame. Spre exemplu, Haiti. Am văzut o emisiune la televizor, doamnelor și domnilor, acum un an de zile, în momentul în care uh, existau regiuni în care oamenii mureau de foame. Ei bine, Vedeam părinți care dădeau de mâncare biscuiți făcuți din noroi, cu un pic de ulei pe deasupra, dădeau copiilor de mâncare. Este inacceptabil așa ceva. Deci șantierul acesta pe care îl vom continua și care va fi consacrat produselor derivate, pentru că specularea vine din cauza produselor derivate. Ei bine, puteți fi siguri că voi da dovadă de transparență și voi face în așa fel încât să se opereze un control asupra acestor mișcări speculative. Doamna președinte, domnul Bălman din partea SND. Domnule Barnier, și în numele socialiștilor și democraților doresc să vă urez bun venit la această audiere a Comisiei ECON. Spuneți că Europa trebuie să fie un motor, spuneți că nu trebuie doar să uh, reparăm ce este stricat, ci să avem acțiuni de prevenire în reconstruirea piețelor financiare. Ne bucură aceste declarații și nu vă punem la îndoială abordarea, însă am dorit să știm dacă aveți forța să le și puneți în aplicare alături de noi, pentru că foarte multă lume spune că trebuie să consolidăm pe termen lung sistemul piețelor financiare, în detrimentul speculei pe termen scurt. Ce vom face în următorii cinci ani exact pentru a împiedica o următoare criză și pentru a crea această abordare pe termen lung? În primul rând, vreau să nu-mi puneți la îndoială voința de a acționa. Am mai spus-o și, încă o dată, repet că am cântărit fiecare cuvânt pronunțat aici. Și în spatele fiecărui cuvânt se află un angajament al meu. Nu voi acționa singur, am încrederea și susținerea președintelui Barroso și a mai multor colegi, domnul Almunia, domnul Ren, Uh, pe care îl cunoașteți bine, doamnă președinte, și uh, mai am și mulți alții care mă vor ajuta în toate aceste domenii. Trebuie mai întâi să tragem învățămintele din cele întâmplate și un prim învățământ este că e necesar să acționăm la nivelul adecvat, prin instrumentele eficiente de supraveghere și prin coordonarea internațională necesară. Și deci, marile șantiere de unde trebuie să învățăm pentru a reduce impactul unei viitoare, foarte probabile, crize, uh, sunt reprezentate de aceste instrumente și de uh, controlul și de cunoștințele pe care trebuie să le avem în legătură cu aceste 600 de mii de miliarde de dolari care circulă prin lume prin intermediul acestor produse derivate de care am vorbit mai devreme. Trebuie să înțelegem că e nevoie de o standardizare progresivă a acestor uh, produse. Acesta este principalul șantier pe care trebuie să-l deschidem în Europa, fără naivitate, dar cu multă voință. Vreau să repet, domnule Bulman, uh, că am convingerea că industria financiară de care avem nevoie pentru a finanța economia, deci dacă industria financiară europeană este bine și inteligent reglementată, am vorbit de pertinent regulation, de o reglementare pertinentă, și uh, effective oversight este, uh, deci, foarte important să avem un avantaj competitiv față de alte regiuni din lume care nu vor avea un fundament atât de solid. Voi avea ocazia, domnule Bulman, să uh, revin mai târziu la prevenirea viitoarelor crize. Mulțumesc, domnule Barnier. O întrebare suplimentară, dacă îmi permiteți o propunere în legătură cu produsele derivate fără excepții. Vom avea oare o directivă referitoare la capitalul propriu, la o directivă cadru sau vom ține cont de elementele care s-au folosit, de exemplu, în Spania și uh, s-au dovedit eficiente? Va fi Europa o pionieră în uh, impunerea unei taxe pe tranzacții sau a oricărei alte măsuri care să uh, ducă la rezultatul ca cei care au creat această criză să ne ajute astăzi să ieșim din această criză financiară. Pentru că nu este posibil ca piețele financiare să funcționeze așa ca acum. Răspunsul meu este da, domnule Bulman. După SRD3 și vreau să salut uh, munca doamnei Marcachis în acest uh, domeniu, veți avea și textul SRD4 la sfârșitul acestui an. Uh, ne vom ocupa în mod foarte competent de această directivă CRD4, mă scuzați, cea referitoare la fondurile proprii reglementare. Mă scuzați că nu cunosc toate amănuntele tehnice ca cei care au lucrat timp de mai multe luni pe acest domeniu, dar vă asigur că voi dobândi cunoștințele acestea. De asemenea, în legătură cu gestionarea lichidităților, sigur că am ținut cont de ceea ce se întâmplă în Spania și crearea dinamică de provizioane. Voi uh, urmări introducerea unei, unei cote de uh, leverage, leverage ratio, și cred că trebuie să urmărim această chestiune coerent cu ceea ce se întâmplă în restul lumii și convergența pe care trebuie să o atingem în legătură cu standardele. Thank you very much. Now Mulțumesc. Acum din partea ALDE, doamna Gular. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule comisar desemnat, nu avem niciun motiv să ne îndoim de angajamentul dumneavoastră și de dorința de a face lucrurile cât mai bine, dar vreau să vă pun o întrebare de principiu. Dumneavoastră ați uh, evocat această tendință care există în Uniunea Europeană de a ne reconcentra pe interesele naționale. Și știți că una din reformele aflate în faza de șantier este cea a supervizării uh, piețelor financiare. Știți foarte bine că numirea dumneavoastră a fost contestată, mai ales în Regatul Unit, din cauza naționalității dumneavoastră. Uh, și atitudinea de uh, învingător a uh, președintelui țării dumneavoastră nu era nici ea uh, în spiritul comunitar, cum nu erau nici contestațiile din Regatul Unit. Și s-a spus că ați fost un candidat ales Și s-a spus de asemenea că a fost numit un director general uh, care va fi subordonat dumneavoastră, uh, care a fost ales pe baza pașaportului uh, său. De aceea vreau să vă întreb dacă veți face în așa fel încât să uh, predomine spiritul comunitar și nu numai drept scuză ideologică, ci pentru că a arăta și restului comunității internaționale că suntem uniți și coerenți. Domnul Barnier, da, aveți dreptate, cred că lumea, restul lumii este cu ochii pe noi. Trebuie să dăm piețelor noastre financiare și serviciilor financiare un avantaj durabil și trebuie să facem acest lucru prin reglementări inteligente. Întrebarea pe care o puneți este cât se poate de serioasă și am să răspund cu toată seriozitatea. Chiar dacă în momentul în care am fost numit am auzit tot ce s-a spus și știu ce s-a scris, însă afișez de mulți ani uh, uh, un calm pe care nimic nu-l poate perturba. Poate că uh, am dobândit uh, acest uh, flegmă britanică sau sunt undeva pe acolo. Dar acum, dacă e să fim serioși, voi depune jurământ. Voi depune jurământ în fața Curții Europene de Justiție. Atunci când ești un om politic francez, nu ai obiceiul să depui jurământ, dar eu voi face acest lucru și puteți să verificați chiar și cu ocazia fostului meu mandat, mi-am respectat jurământul, am apărat interesul european. Este onoarea noastră de comisari europeni să vorbim în numele interesului uh, european general. Pentru că oricum, în fața unei crize mondiale cu efecte atât de grave și brutale, e nevoie de un răspuns la nivel european. Fiți uh, fără nicio teamă, voi avea în jurul meu niște funcționari cât se poate de competenți care sunt acolo uh, pe, pentru că merită să fie. Și e adevărat, voi avea un director general britanic pe care eu însumi l-am propus, dar el va fi unul european, nu britanic. Deja când am fost comisar pentru afaceri regionale, am avut un director general din Regatul Unit, deci uh, există un precedent în ce mă privește. Dar eu consider că aceste persoane sunt acolo pentru interesul european, pentru interesul general al întregii comunități. Vă rog să nu aveți nicio îndoială în acest sens. Nimeni nu îmi va da ordine, nici la Paris, nici la Londra. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Nu știu dacă aveți flegma britanică, dar oricum aveți spiritul lor de umor. Acum, în ce privește acest proiect uh, al supervizării financiare, la Consiliul Ecofin a fost oarecum diluat și vreau să știu dacă sunteți hotărât să apărați un punct de vedere comunitar integrat. Chiar dacă deciziile care vor fi luate nu vor fi pe placul tuturora. domnul Barnier, nu știu dacă chiar am uh, simțul umorului, dar încerc să fac progrese. Iată un bun exemplu a ceea ce numesc eu valoarea adăugată a Parlamentului European. Consiliul a ajuns la un acord în luna decembrie. Este totuși un pas bun, unul care trebuie salutat. Sunt de acord să existe supraveghere, supervizare la nivel european, chiar dacă acest lucru nu uh, convine tuturor statelor membre. Și a trebuit să se țină cont de sensibilitățile unora și altora pentru a-i putea convinge. Dar eu nu o să fiu acela care o să vă spun, haideți să revenim la textul inițial al comisiei. Thank you very much. And then... Mulțumesc, spune doamna Bowles. Acum are cuvântul uh, în domnul Giegold în numele verzilor. Monsieur Barnier, euh, rebonjour. Domnul Confam. Din nou, bună ziua, domnule Barnier. Înainte de această audiere, am uh, participat și la audierea domnului Macrivi, predecesorul dumneavoastră, și am constatat oarecare diferență de ton. În schimb, ceea ce mă surprinde este faptul că în momentul în care elaborați lista directivelor pe care vreți să le propuneți Parlamentului și Consiliului, uh, citați aceste patru documente, citați OTC-ul, pachetul supervizare, uh, citați CRD4, documente care se află deja pe agenda Comisiei și aș dori să știu dacă această schimbare de ton uh, se va traduce și printr-o schimbare de agendă legislativă și nu doar prin pronunțarea unor angajamente care au fost deja luate de altfel de predecesorul dumneavoastră. Există oare vreo agenda alternativă în ceea ce privește uh, chestiunea tranzacțiilor, uh, taxei pe tranzacții financiare? Vom avea o agenție europeană de protecție a investitorilor, ca în Statele Unite, chestiunea paradisurilor fiscale. Iată, deci, subiecte pe care încă nu le-ați abordat. Uh, Monsieur Canfin, moi, euh, on doit travailler sérieusement. Domnule Canfin, trebuie să lucrăm în mod serios, pentru că e vorba de subiecte serioase. Și foaia mea de drum este foarte clară, este cea stabilită de G20. La cererea președintelui Barroso s-a organizat această, acest grup de lucru condus de domnul de la Rosier și am evocat adineaori preocupările și propunerile făcute de acest grup. Nu cred că trebuie să ne fie rușine de toată această muncă legislativă care este deja în curs. Eu aș vrea să spun că, da, întotdeauna se cere mai mult, dar aș adăuga mai mult, dar și mai bine. Prima parte a mandatului meu va fi consacrată acestui aspect. Ați vorbit despre uh, Con Convenția de la Basel, da, aceasta există, e un text deschis. Eu, dacă voi fi comisar, voi colabora cu toate serviciile pentru a putea uh, îndeplini acest lucru în mod uh, concret, substanțial. Agențiile de rating. Iată un document care este în curs și știm care este responsabilitatea agențiilor de rating în uh, perioada aceasta de criză. Uh, salut munca pe care a depus-o domnul Gozes în acest sens. Uh, CRD, CRD 3 Iată, am reușit, încă suntem în curs, n-am finalizat, însă putem merge și mai departe. Putem avea o agenda ambițioasă. O întărire a fondului, fondurilor proprii ale băncilor, uh, produsele derivate, compensațiile. Iată, un subiect cheie, aproape chiar nevralgic directiva abuzuri de piață pe care am evocat-o încă de la bun început. Am evocat sancțiunile, vânzările în pierdere. n-am N-am să mă precipit, n-am să mă pripesc tocmai uh, sub pretextul că uh, mă aflu acum într-o, într, -o, audiere. Încă nu sunt, des, uh, nu sunt numită în această funcție și uh, toți cei care se află la Londra, la Paris, la Frankfurt, uh, voi avea ocazia să discut cu ei și voi încerca împreună cu ei să construiesc această uh, agendă și nu vom lăsa deoparte niciun subiect. Que pensez-vous des, des dark pools Domnul Ce părere aveți dumneavoastră despre acele dark holes care reiez din directiva predecesorului dumneavoastră? N-aș vrea să dau acum note uh, rele uh, Uh, unora sau altora. Uh, s-a constatat apariția acestor uh, găuri negre, dark holes, în anumite bănci. Da, e adevărat, vom evalua acest lucru, vom analiza Iar în lunile ce vor urma, voi încerca să văd cum anume putem controla acest fenomen. Însă ceea ce mi se pare esențial este mai întâi, înainte de a acționa, să știm. În momentul de față, 85-90% din ansamblul mișcărilor financiare din produsele derivate nu se află sub nicio formă de control. Uh, nu sunt repertoriate nicăieri. Și pe cât ea va fi posibil, va trebui să inversăm această proporție. Și cred că astfel v-am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Thank you. Now on behalf of the EC. Mulțumesc. Și acum doamna Swinburne. The first British... Mulțumesc, doamna președinte. Sunt prima coordonatoare britanică care ia cuvântul, dar nu vreau să urmez niciun fel de linie naționalistă. Am o întrebare pentru domnul comisar Nez, desemnat referitoare mai mult la chestiuni tehnice, dată fiind experiența dumneavoastră trecută în legislativul european. Ați fost ministru de externe, ați fost comisar, ați fost mai recent deputat european. Ne-ați putea vorbi despre responsabilitate, trasabilitate și cooperare față de uh, noua arhitectură de supraveghere europeană pentru serviciile financiare, mai ales dacă ați putea comenta despre viziunea dumneavoastră referitoare la cele trei uh, autorități europene de supraveghere și cooperarea dintre ele și cine ar trebui să-și asume rolul de lider dintre acestea, dacă ar fi cazul. Iar cei trei președinți și cei trei directori executivi în fața cui trebuie să fie trași la răspundere, dacă ar fi cazul. Vă rog să-mi spuneți, dacă aveți timp, ce rol vedeți pentru comisar și pentru Parlamentul European în acest domeniu? Madame Swinburne. Doamnă Swinburne, Vorbeam cu uh, doamna Gular de acest dosar al supravegherii care derivă direct din propunerile domnului de la Rozier. Am spus că în foaia mea de parcurs, în agenda mea, aceste autorități vor uh, avea competențe reale, se vor baza pe, faptul, pe cunoștințele din teren ale autorităților naționale de supraveghere. Am studiat această chestiune timp de mai multe săptămâni și cred că este o opțiune foarte pragmatică să ne putem baza pe cele 27 de autorități de supraveghere naționale, care fiecare își cunoaște piața. Pentru că avem mare nevoie de, acești, de aceste autorități care sunt atât de aproape de teren, de întreprinderi, de realitate. Deci avem aceste trei autorități care sunt pe cale de a fi create, sunt la început. Vă amintesc de structura precedentă care avea mai puțină forță decât noile structuri. CEPS, CEOPS și CSVER exista deja un comitet mixt care se ocupa încă de pe atunci de chestiunile transversale comune pentru aceste trei sectoare. Comisia a ținut cont, doamnă Swinburne, de această dimensiune a supravegherii din această propunere și a prevăzut încă o dată un comitet mixt care va merge dincolo de ceea ce există astăzi și care trebuie să asigure o cooperare reală și o mare coerență între aceste sectoare. și între activitățile celor trei agenții. Mă întrebați ce se va întâmpla dacă va exista un dezacord între acestea. Încă uh, din denumirea acestor autorități ne dăm seama de uh, competențele lor uh, de uh, obligativitate. Le vom da competențele necesare pentru a putea acționa în caz de criză, pentru a aplica legi, legislația comunitară în mod echitabil peste tot, pentru a regla divergențele între autoritățile naționale. Peste trei ani vom face o revizuire și vom vedea cum funcționează sistemul. Vă amintesc de aceste competențe de uh, obligare și vom vedea după câțiva ani cum merg lucrurile pornind de la unde merg pragmatic. Thank you, Madam Chair. As a follow-up, um, the... Mulțumesc. Mai am și o continuare. Foarte mulți din această comisie au spus că ar prefera o autoritate unică europeană de supraveghere. În opinia dumneavoastră, credeți că ar fi mai adecvată o autoritate unică pentru ca responsabilitatea să fie o problemă mai mică? Da, si vous voulez dire un super dacă vă referiți la o autoritate unică de supraveghere care să reunească cele trei autorități pe sectoare sau o autoritate unică care să înlocuiască autoritățile naționale de supraveghere. Nu-mi dau seama exact uh, ce opinie aveți pe acest subiect. În anumite state există o autoritate unică, cred că cunoașteți și dumneavoastră foarte bine o țară de genul acesta. Mai sunt și altele, nu mă refer la Statele Unite, sunt altele în care autoritățile sunt foarte numeroase în funcție de numărul de state și nu cred că poate exista un model unic pe această temă, doamnă Swinburne. Eu cred că calitatea supravegherii nu este a priori o, rezultatul unei opțiuni instituționale. Până la urmă contează vigilența și informațiile care vor fi primite. De aceea, transparența este foarte importantă. Informațiile pe care le vor primi aceste structuri de supraveghere, pentru a avea o bună coordonare între aceste autorități, o coerență globală, trebuie să ținem cont și de, uh, de mișcările de pe piață, de tot ce se întâmplă, dacă autoritățile o doresc și dacă doresc și Consiliul acest lucru. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Din partea GUE, domnul Șuntis. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Barnier, vă urez bun venit la această audiere și aș vrea să spun că până în momentul de față Apreciez eforturile dumneavoastră de a da răspunsuri concrete la întrebări, care ele sunt cât se poate de concrete. Și atunci vreau să vă întreb ce credeți despre privatizări și mai ales privatizările care afectează serviciile de interes general. Vor exista prevederi astfel încât să, să se facă o privatizare și a serviciilor de telecomunicații în Grecia. Deocamdată, directiva din 2004 nu a fost aplicată în Grecia, nu au existat uh, uh, licitații, deci drepturile consumatorilor sunt încălcate în Grecia. Deci vă rog să-mi dați un răspuns în legătură cu acest caz concret. Domnul Barnier. Domnule Șuntis, Comisia trebuie să respecte subsidiaritatea, suveranitatea statelor membre, indiferent care sunt regulile pe care vrem să le aplicăm. Și nu o să putem să interzicem, să autorizăm sau să împiedicăm privatizarea unor servicii în vreun stat membru, pentru că, cum spuneam, aceste lucruri intră în sfera de competență a uh, statelor membre. Și acest lucru e valabil de foarte mulți ani. În țara dumneavoastră știu că s-a făcut privatizarea unei părți a sectorului telecomunicațiilor. Am auzit vorbindu-se de cazul Greciei, și știu că a fost de fapt un mic scandal pentru că s-a vorbit despre deturnare de fonduri publice și așa mai departe și s-a pus problema redefinirii serviciilor de interes general, dar nu am avut timp suficient ca să fac o analiză profundă a acestui exemplu precis. Dar așa cum am spus la începutul acestei audieri uh, în fața Comisiei IMCO, o repet și aici, eu voi fi vigilent la buna aplicare a legislației comunitare și în următoarele luni am să încerc să uh, apăr mai ales pe uh, cetățenii europeni de rând, pe deponenții care uh, suntem noi toți. Voi face în așa fel încât ei să fie bine informați și bine protejați. Foarte multe subiecte uh, sunt proiecte în curs sau vor deveni proiecte în legătură cu cardurile bancare, cu um, împrumuturile, cu creditele. E adevărat că aceste subiecte uh, nu țin neapărat numai de Comisia Econ, dar ele uh, sunt de prim interes pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Domnule Barnier, încă o întrebare, dacă îmi permiteți. Am făcut trimitere la un caz unde drepturile a mai multor zeci de milioane de persoane au fost încălcate. Și o parte din veniturile lor au fost investite în această companie grecească și vreau să știu dacă veți lua măsuri pentru a vă asigura că legislația europeană va fi respectată în Grecia. E vorba chiar de asta, de aplicarea legislației europene în Grecia. Dacă ea există, trebuie aplicată. Această lege adoptată de guvernul precedent a fost revocată de guvernul actual. Deci sper că facem așa fel încât acest lucru, uh, această nouă lege să fie în acord cu legislația comunitară. Domnul Barnier, trebuie să înțelegeți că atunci când e vorba despre un caz particular și despre decizia unui stat membru de a privatiza un anumit sector, nu uh, am să pot să mă pronunț astăzi pentru că nu am suficiente elemente la dispoziție. Eu încă nu sunt comisar plin, sunt un candidat desemnat și nu pot decât să vă spun că mă voi ocupa de aplicarea dreptului comunitar. Nu pot să spun nimic altceva despre un caz particular unde e nevoie de o analiză detaliată. Îmi cer scuze că nu vă pot răspunde decât asta, dar dacă voi deveni comisar, voi analiza lucrurile în profunzime uh, și, cum spuneam, mă voi asigura că dreptul comunitar a fost bine pus în aplicare. Doamna Bowles, acum domnul Blum, numele uh, EFD. I wonder... Bună seara, domnule Barnier. Aș dori să mă exprim aici în numele uh, Serviciului uh, Industriei Financiare din uh, City, la City, Londra. Și marți seara am ascultat pe, noul, pe comisarul desemnat pentru concurență. Se vorbește acum de produsele derivate uh, Însă ceea ce mă îngrijorează cu adevărat pe mine este lucrul următor. Ați putea, vă rog, să-mi explicați în momentul în care vorbiți de materiile prime, de piața materiilor prime, uh, cum veți face să vă asigurați unde anume vor fi îndreptate aceste materii prime? Oare nu se vor regăsi ele în piața din uh, Chicago? Uh, acestea sunt îngrijorări în, uh, pe piața bursieră din Londra și aș dori să știu ce anume puteți face. Non, mais M. Blum n'a pas posé de vraie questions, mais il a exprimé. Domnul Blum nu a pus o întrebare în sensul adevărat al cuvântului, ci și-a exprimat o îngrijorare, e dreptul dumisale. Eu am la îndemână anumite cifre în ceea ce privește piața bursieră din Londra și de altfel m-a, mirat un lucru, nu știu dacă interpretarea a fost uh, uh, corectă, m-a mirat faptul că dumneavoastră a spus că vă exprimați în numele serviciilor uh, industriei financiare. Eu aș fi optat mai degrabă pentru o altă versiune, și anume că vă exprimați în numele alegătorilor dumneavoastră. Parmi lesquels, il y a probablement un grand nombre de, alegători, printre care, bineînțeles, se află și uh, cei care lucrează în domeniul financiar. Dar, în fine, domnul Blum are dreptate când amintește faptul că o capitală atât de importantă precum Londra în uh, piața financiară uh, are Uh, o, o greutate deosebită. E vorba de locuri de muncă, 6 milioane de locuri de muncă în uh, serviciul financiar, în economia europeană. Și e clar că la Londra e proporția cea mai ridicată dintr-o capitală, dintr-un stat membru al Uniunii Europene. O proporție importantă uh, în economia britanică. Deci trebuie să fim atenți la acest aspect. Eu nu aș vrea să vă oblig să fiți uh, fericit, domnule Blum, însă nu cred că este în interesul industriei financiare britanice de care avem nevoie, nu numai pentru Marea Britanie, dar ci și pentru întreaga Europa. Ei bine, nu este în interesul acestei industrii financiare să continuăm să suferim uh, Uh, așa cum s-a petrecut, cu un apel la fonduri publice, care de fapt veneau de la contribuabilii britanici, pentru a repara consecințele unei crize care nu a fost anticipată, care nu a fost prevăzută din cauza lipsei de transparență, lipsei de supraveghere. Această piață de 600 de mii de miliarde de euro care circulă în lumea întreagă prin intermediul produselor derivate trebuie să fie controlată. Într-adevăr, domnule Blum, avem nevoie de această reglementare. Eu aș fi, l-aș fi citat pe Adam Smith ca un răspuns către domnul Blum, care este tatăl liberalismului, care spunea că piața nu poate funcționa fără reguli și nici fără o anumită etică. Și este și convingerea mea. The point I was making, Mr. Barnier, and I thank you. Ce am încercat eu să vă spun, domnule Barnier, uh, este că nu vreau să-mi cer scuze pentru faptul că reprezint industria financiară din Londra aici, absolut deloc. Fără această industrie financiară, Marea Britanie ar fi pur și simplu falimentară, ar fi ruinată. Eu înțeleg comentariul pe care l-ați făcut, citatul pe care l-ați uh, dat din Adam Smith, însă uh, reglementarea nu trebuie să fie o povară uh, absolut nenecesară, ceea ce S-a constatat faptul că de multe ori se face reglementarea asemănătoare cu cea care exista în trecut. Deci se continuă pe aceeași linie, însă știm că acesta nu duce la rezultate. De aceea aș dori să știu, domnule uh, Barnier, dacă vor fi examinate toate posibilitățile de reglementare, nu doar cele care au fost utilizate în trecut, în așa fel încât să evităm o criză pe viitor. Et, euh, Monsieur Blum, il n'y a, a pas besoin d'aller euh, chercher des exemples. Domnule Blum, nu trebuie să mergem până în Australia ca să găsim exemple, că e destul de departe. Criza aceasta n-am inventat-o noi. Haideți să nu ne prefacem că vom uh, opera reforme. Pentru că nici criza nu s-a prefăcut că intervine, nu s-a prefăcut că distruge sute de mii de locuri de muncă și încă nu s-a terminat. În economia reală asta, în industria reală. De aceea, după părerea mea, trebuie să vă mai gândiți la ceea ce am spus adinaori, și anume că forța noastră este faptul că uh, Industria financiară europeană trebuie să existe, deci europeană și britanică, și să existe printr-o reglementare eficientă, inteligentă. Noi nu, doar astfel vom avea un avantaj competitiv durabil față de celelalte regiuni ale lumii. Am aici un articol din, scris de, dom- de Lordul Turner, care de asemenea lucrează în serviciul financiar din Londra. Și se spune că lumea financiară nu a învă- tras învățăminte din această criză. Noi trebuie să tragem învățăminte din această criză și vom face asta. Now for the non-aligned hands, Peter Martin. Doamna președinte, și acum are cuvântul domnul Martin. Danke, Herr noch, uh, Kollege Barnier. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Barnier. Sunteți încă colegul nostru și, din fericire, sunteți de categoria grea. Deci un uh, pro-european ca mine nu poate să vă critique, chiar dacă eu critic multe domenii ale Uniunii Europene. Eu mă bucur că sunteți propus pentru acest post și uh, am văzut că l-ați contrazis pe uh, antevorbitorul meu. Cred că este o greșeală să spunem că reglementările au fost uh, la baza acestei catastrofe, deci și eu îl contrazic. Sunt mai degrabă de acord cu dumneavoastră și anume că nu doriți să vi se dea ordine, ci spuneți că avem nevoie de reguli în economie pentru fiecare produs și pentru fiecare tranzacție comercială și pentru fiecare bursă și pentru fiecare instituție. Întrebarea este dacă dumneavoastră vă puteți asuma acest principiu pe care l-a uh, enunțat doamna cancelar Angela Merkel. J'ai moi-même pris l'initiative. Uh, chiar uh, am avut și eu inițiativa de a cita din spusele doamnei Merkel. De altfel, trebuie să vă spun că o respect foarte mult. Am fost, de altfel, ambii miniștri ai mediului în aceeași perioadă, în anii 94-95, ea în Germania și eu în Franța. Am uh, dat multă atenție spuselor sale și, de asemenea, și spuselor președintelui Sarkozy de asemenea și celor ale lui Gordon Brown și reacțiile, reacțiilor domnului Zapatero și ale altor șefi de state și de guverne membri la G20. Da, cu siguranță. Domnule Martin, uh, am citat și eu faptul că niciun teritoriu, niciun actor financiar, nicio piață, niciun produs nu trebuie să rămână uh, departe de o reglementare inteligentă și de o supraveghere eficace. Cam asta a spus și doamna Merkel. Și acestea sunt convingerile mele. Am spus reglementare inteligentă și de calitate, ca să uh, reiau și preocupările doamnei Bowles, președinta dumneavoastră. Supraveghere eficace și exact pe acest șantier trebuie să uh, continuăm și trebuie să-l dezvoltăm fără să pierdem timp. Uh, domnului uh, Bulman uh, nu i-am menționat un aspect foarte important la care trebuie să lucrez și la care trebuie să aduc propunere, o problemă foarte delicată, și anume previziunea, anticiparea viitoarelor crize a viitoarelor crize pe care le vedem deja profilându-se pentru că uh, se reîncep uh, bulele speculative. Eu sunt pregătit să colaborez cu sectorul bancar vreau să știu care este planul, planul B pentru ziua când va veni o nouă criză. Eu vreau să lucrez la previziune, la anticipare. Și e un subiect delicat pentru că aduce atingere, atingere suveranității fiscale și bugetare a statelor membre pe care trebuie să o respectăm. Dar vă rog să fiți convins, domnule Martin, că uh, cred în această teorie. Da Mulțumesc și îmi pare rău că nu am fost prezent în sală atunci când ați uh, făcut uh, acest citat. Concret, avem o propunere de directivă din partea Comisiei și unii spun că toate acestea s-au făcut uh, doar uh, de dragul de a se face, că nu e în regulă, și alții încearcă să uh, arate că aceste propuneri sunt doar vorbe goale. Credeți că riscăm ca prin amendamentele care au fost prezentate de unii lobiști la raportul Gozes să se ajungă la niște rezultate foarte negative față de intențiile pe care dumneavoastră le aveți și ce veți face pentru a combate această evoluție? Ce veți face împotriva acestor atacuri care ar putea proveni și de la Consiliu, uh, care au intenția de a goli această directivă de sens? Cum vă veți transpune obiectivele și cum veți exercita presiuni pentru a vă atinge rezultate? Uh, domnule Martin, aceste propuneri sunt uh, provenite de la comisie și sunt în curs de discutare. Sunt primele învățăminte trase din criză, există un text referitor la supraveghere care trebuie să fie ameliorat și există și textul referitor la hedge funds, la fondurile speculative. Domnul Gozes se ocupă de acesta și cred că aduce o plusvaloare deosebită. Este o preocupare foarte importantă ce ține de marele șantier al transparenței pe care l-am mai menționat și al reglementării. E vorba de probleme precise și concrete și domnul Gozes a vorbit și el de uh, efectul de pârghie și de uh, regimul statelor terțe. Cred că suntem responsabili, raportorul și viitorul comisar, dacă pot să spun așa, suntem aici ambii ca să ascultăm, ca să ascultăm pe toată lumea și putem aduce îmbunătățiri, după cum a început deja să o facă domnul um, Gozes referindu-se la private equity și la hedge funds, însă trebuie să avem texte eficace și credibile. Now, <clears throat> now we're moving on. Trecem mai departe întrebările din partea celorlalți membri. Vă uh, repet că nu trebuie să depășiți timpul alocat. Prima întrebare, domnul Langen. Mulțumesc, doamnă președinte. Spre diferență de mulți colegi britanici și eu, eu sunt convins că sunteți un european convins. Domnul Măcrivi, timp de 5 ani de zile a refuzat să facă vreo propunere concretă pentru a remedia situația. Sperăm așadar din suflet că toate anunțurile pe care le faceți se vor transforma în proiecte concrete de legislație și dacă într-adevăr veți proceda așa, vom fi de partea dumneavoastră, vă vom sprijini. Vreau să vă vorbesc despre produsele derivate extrabursiere care sunt de 11 ori mai numeroase decât uh, um, uh, acele produse care sunt la dispoziția persoanelor investitorilor uh, obișnuiți ne dorim să limităm pierderile pe uh, termen scurt, dar și pe termen lung. Acest sector enorm trebuie neapărat reglementat, dar apoi trebuie să ne gândim și la costurile implicate de reglementare și de faptul că trebuie să fie acceptat principiul unei cauțiuni, unei garanții. Cum veți reglementa piața produselor derivate din Europa sau sperați să ajungeți la o reglementare la nivel internațional? domnul Barnier. Nu cred că trebuie să așteptăm să existe o reglementare la nivel internațional pentru ca să luăm și noi inițiative în Europa. Aveți dreptate atunci când spuneți că uh, schimburile uh, care se fac cu aceste produse derivate uh, ating 600 de miliarde, 600 de mii de miliarde de euro. Sunt niște cifre care ne sperie. Avem deja o foaie de parcurs. Eu vă tot pomenesc uh, uh summitul G20, dar am să consacr o mare parte din timpul meu pentru a vorbi cu partenerii noștri, cei de la Washington, cei din China, mai ales. E interesant să urmărește evoluția economiei chinezești, de exemplu, în ultimele luni. Voi încerca să construiesc aceste relații și, fără să uh, fac morală nimănui, am să încerc să mă asigur că toți partenerii noștri au aceleași preocupări ca și noi și că se vor respecta angajamentele luate de șefii de stat și de guverne la Londra sau la Pittsburgh. De exemplu, Statele Unite sunt deja cu un pas înaintea noastră în ce privește vânzările tip short selling. Chestiunea produselor derivate extrabursiere este una considerabilă Trebuie să respectăm acest principiu al G20, să nu existe nimic, niciun teritoriu, niciun produs care să scape controlului. Și apoi trebuie să creăm aceste o, organisme de compensare care să se ocupe de aceste produse derivate. Există deja în Europa asemenea organisme de compensare uh, dar foarte puține sunt cele prin care uh, transitează produsele derivate. Deci, domnule Langen, voi face propuneri legislative în acest sens în cursul anului. Domnul Langen, domnule Barnier, încă nu am hotărât încă nu am auzit o opinie fermă ce privește uh, participarea la costuri a sectorului financiar uh, uh, în vederea reglementării cât mai stricte a produselor derivate și a acestui sector financiar. Pentru că până acum exista această libertate, o libertate de a, comercializa asemenea produse fără să contribui la garantarea riscului, ori așa ceva nu mai poate fi acceptat. Nu se poate ca statele membre să scape de sub control uh, sectorul financiar. Aveți de gând să implementați aceste principii etice? Aveți niște propuneri concrete în acest sens, domnul Barnier? Da, da, bineînțeles. din momentul în care veți hotărâ să-mi acordați încrederea dumneavoastră și îmi veți uh, uh, încredința sectorul financiar, serviciile financiare, voi face în așa fel încât să iau aceste inițiative. Directiva CRD4, cea a noilor norme contabile, cea cu privire la capitalurile proprii, la garanții, astfel încât să domnească acest spirit uh, de um, anticipare, de prudență. Deci cred că este nevoie de acest efort de reglementare, o reglementare inteligentă. Avem această datorie față de cetățenii noștri și mă voi putea ocupa de asta încă din prima săptămână a mandatului meu. Doamna președintă, acum doamna Luling, din partea PPE, are cuvântul. Merci, euh, madame la présidente. Euh, monsieur... Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar desemnat, aș dori mai întâi să fac o observație referitor la cuvintele uh, doamnei Gulard, coordonatoarea din partea ALDE. Eu cred că nu trebuie să uh, ne supărăm pe domnul Barnier din cauza unor declarații uh, făcute de unii și de alții. Uh, declarații de care domnul Barnier s-ar fi lipsit în orice caz. Eu cred că ar trebui să mergem să analizăm lucrurile în profunzime și să ne întrebăm care sunt principiile asupra cărora vă veți întemeia uh, pe care vă veți întemeia uh, acțiunea viitoare. Bineînțeles, încercăm să ieșim din criză și prin această criză la nivel mondial am văzut cum au apărut noi instanțe de reglementare internațională, de reglementare uh, financiară și Europa ca de multe ori încearcă să devină un model de urmat. Și mulți sunt cei care sunt de părere că Europa trebuie să fie o pionieră în reorganizarea sistemului financiar internațional. Dar cum ați reacționat dumneavoastră în momentul în care ați constatat că partenerii Uniunii Europene uh, nu prea au intenția să dea dovadă de aceeași, același entuziasm ca și uh, noi europenii. Uh, capitalul este extrem de volatil și competitivitatea piețelor financiare europene este pusă sub semnul întrebării și asta din cauza concurenței din țările terțe. Și eventual ați fi gata să dați dovadă de o oarecare naivitate, tocmai pentru a evita să se piardă locuri de muncă uh, în sectorul financiar în Europa. Domnul Barnier, nu e un sector în care poți să dai dovadă de prea multă naivitate. Europa trebuie să fie ambițioasă. Trebuie să devină un lider să tragă învățăminte din trecut mai devreme decât ceilalți, în așa fel încât crizele să nu se repete cu aceeași brutalitate, cu aceeași violență. Da, suntem lideri în reforma sistemului financiar internațional, în sistemul de supervizare. Apoi ne dorim un comportament responsabil în ceea ce privește salariile din domeniul financiar. Apoi, am evocat de asemenea și directiva referitoare la fondurile proprii. Însă, eu nu aș vrea să punem în uh, concurență competitivitatea și locurile de muncă. Nu. Uh, e o șansă pentru industria europeană și domnul Blum a amintit importanța acestei industrii financiar, financiare. Uh, industria aceasta financiară va continua dacă va fi reglementată și dacă va trage învățămintele din trecut. Pentru că nu ne putem permite nici politic, nici economic să avem astfel de tulburări grave încă o dată. Produsele financiare trebuie să fie de calitate. Trebuie să știm de unde vin și unde merg aș fi aproape tentat să spun că e asemănător cu domeniul agroalimentar, ca pentru vinuri, spre exemplu, sau alte produse trebuie să fie produse de calitate, să știm de unde vin și să știm, în momentul în care aceste produse sunt consumate, să știm ce cu ele. Avem nevoie de această trasabilitate. Poate că, mă rog, comparația mea e oarecum cam îndrăzneață, dar vedeți, sunt destul de pasionat de acest subiect, și anume trasabilitatea produselor alimentare. Ei bine, cu produsele financiare cam tot așa stă și situația. Datorăm acest lucru cetățenilor contribuabililor. Avem o, o criză globală și e nevoie de un răspuns global. Și nu am nici cea mai mică îndoială asupra faptului că partenerii noștri care au semnat angajamentele de la G20 vor aplica într-adevăr aceste angajamente. Astrid, I think I have to find you. Doamna președinte, uh, Astrid, uh, te-ai uh, cheltuit deja cele două minute în prima întrebare, deci nu voi mai avea ocazia să pui o întrebare suplimentară. Trecem deci mai departe la domnul Caras. Michel Barnier, herzlich willkommen zu... Dragă Michel Barnier, încă o dată bun venit. Așa îmi imaginez eu un comisar dotat cu leadership politic, hotărât, cu experiență și capabil de fapte mari. În al doilea rând, Parlamentul s-a exprimat în legătură cu propunerea Consiliului ce decurge din propunerea inițială a Comisiei. Veți uh, face o nouă propunere referitoare la sistemele de supraveghere integrate, dacă vă va cere Parlamentul European, pe modelul băncii centrale? În privința regulamentului Basel, avem impresia că multe state membre își asumă anumite angajamente și chiar înainte să apară legislația, ele au angajamentele deja făcute. Cum puteți eh, oare să vă asigurați că veți implica Parlamentul European de la bun început la dis în discuțiile eh, de la G20 și de la Comitetul Basel II? Cum putem ameliora această cooperare? Ce părere aveți? Domnule Caras, am eh, omagiat încă dinainte munca pe care va trebui dumneavoastră să o faceți în viitor pe un text foarte important. Este vorba de uh, CRD 4, uh, Directiva Cerințelor de Capital. E vorba de un cadru pe care trebuie să-l construim în domeniul reglementativ. Este vorba, în ceea ce privește supravegherea, nu am ajuns la sfârșitul drumului. Consiliul s-a pronunțat și eu prefer ca el să se fi pronunțat uh, dinainte asupra acordului decât să nu fie niciun acord, pentru că uh, pornim cu un avans. Avem acest acord și apoi continuă un proces pe care îl cunoașteți bine, în care Parlamentul își va aduce valoarea adăugată. Eu nu aș spune uh, că nu am să contrazic ceea ce a spus Comisia actuală în declarația sa inițială în legătură cu puterea de constrângere a supravegherii în cel puțin trei domenii. Eu doresc ca arhitectura globală pe care o vom construi să fie credibilă și eficace. Eu uh, doresc, desigur, să implic Parlamentul European în negocierile privind aplicarea regulamentului Basel și pentru că ați vorbit uh, despre G20, Comisia participă prin domnul Barroso alături de ceilalți șefi de state și de guverne. Eh, eu sunt eh, deschis la propuneri, sunt gata să mă întâlnesc cu dumneavoastră înainte eh, și de asemenea să se întâlnească cu dumneavoastră și alți comisari implicați în acest subiect, iar eu să discut partea care mă va mm, viza direct Cred că este foarte important să fim reprezentați în acest uh, Parlament European, mai ales în această comisie, unde uh, se află la un loc foarte multă experiență și foarte multă inteligență de care toată lumea și mai ales Comisia trebuie să ținem cont și uh, pe care trebuie să ne bazăm pentru a construi regulamente bune și reglementări bune. Domnul Caras nu are întrebare suplimentară, deci, uh, voi trece acum la grupul SND. Domnul Skinner are cuvântul. I'm Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Mă bucur că vă doriți să avem un sector financiar puternic și competitiv, că e vorba despre piețele din Frankfurt sau din Londra. Noi avem unul din sectoarele financiare cele mai dezvoltate din lume și summitul G20 tocmai a subliniat faptul că avem nevoie de niște reglementări de asemenea eficiente. Și eu cred că Europa deja are niște norme de reglementare care uh, sunt pioniere în domeniu și contez pe dumneavoastră ca să continuați această tendință. Dar aș dori să ne vorbiți mai în detaliu despre Solv, despre uh, Solvency 2, solvabilitate 2, despre cum va fi revizuită această directivă. Pentru că, deocamdată, eu cred că la nivel mondial, reglementarea n-a avut decât un efect parțial eficient. Și vreau să știu exact care sunt prioritățile dumneavoastră în ce privește solvabilitate, de revizuirea acestei directive. Domnul Barnier, domnule Skinner, pentru toți cei care nu vă cunosc, pot să spun mai întâi de toate că sunteți specialiste în ce privește solvabilitate 2 și că sunteți principalul raportor al Parlamentului European în ce privește sectorul asigurărilor. Și știți foarte bine impactul pe care l-a avut această uh, legislație europeană în sectorul asigurărilor. Încă o dată, avem în fața noastră o criză mondială cu o forță nemai întâlnită până acum și nu am dat dovadă de responsabilitate dacă nu ne-am face mai întâi curățenie în propria casă. Dar ne-am angajat și într-un dialog transatlantic și mai ales cu China, care totuși are o pondere atât de mare pe piața mondială. Trebuie să lucrăm și cu ei, ca să putem să avansăm în același ritm. Așa cum v-am mai spus, voi consacra mult timp acestui dialog internațional. Asta include și normele prudențiale. Pentru ca o reglementare să fie eficientă, trebuie să existe niște referințe comune. Deutsche Bank, de exemplu. Dacă evaluați uh, beneficiile și Dacă vă uitați la uh, bugetul de ceva în situația sa economică, la uh, beneficii și la uh, costuri, vedeți că concluziile nu sunt aceleași în funcție de normele contabile pe care le aplicați. Ori aceste norme ar trebui să fie aceleași peste tot. Și este și unul din scopurile revizuirii directivei Solvabilitate 2 dacă vor exista echivalențe între diferitele norme, acestea vor fi stabilite în urma unor analize aprofundate. Și sperăm să putem să beneficiem de niște opinii experte independente asupra acestui subiect. Domnul Skinner, sper că veți avea un rol efectiv de jucat în Consiliul Economic Transatlantic pentru că acest lucru ar fi foarte important și dacă tot ați vorbit despre normele contabile, oare n-ar fi bine să avem niște valori care să îi protejeze și pe consumator, nu numai pe bănci sau pe companiile de asigurări. E vorba despre această linie pe care o vedem în unele uh, uh, situații contabile. Da, ce numiți dumneavoastră fair value în uh, uh, limba engleză, eu una îi prefer unul, îi prefer o altă noțiune, market value, valoarea uh, pe piață. În domeniul normelor trebuie să găsești uh, un echilibru just ca să nu uh, um, favorizezi volabilitatea și pentru a putea să obții, uh, să ai o idee precisă a valorii unei întreprinderi la un moment dat. Domnul Skinner este unul dintre deputații care într-adevăr, are într-adevăr ceva de spus în acest domeniu și țin cont de părerea dumneavoastră. În ce privește reciprocitatea, deocamdată este un pariu, dar nu trebuie să fim naivi. Doamna Bowles. Da, îmi pare rău că mă uitam prin sală, dar căutam pe următor vorbitor, domnul El Cadraui. Mulțumesc, domnule uh, comisar desemnat. Dacă îmi permiteți, aș dori să vorbesc despre politica salarială, salariile și bonusurile care sunt calculate pe prestații pe termen scurt, pe asumare de risc exagerat. Și știm care sunt consecințele fatale a unui astfel de sistem. Și în plus de aceasta există și un aspect economic negativ, dar și un aspect etic care este pus în pericol și aș vrea să știu dacă ne puteți spune mai multe cu privire la intențiile noastre în acest domeniu. Există anumite recomandări care au fost făcute în 2004, spre exemplu, v-ați referit la aceste recomandări în scrisoarea dumneavoastră, ați spus că doriți să prezentați un raport, dar din studiile care au fost efectuate se pare că în întreprinderi se merge mult nu se merge mai departe decât acest cadru deja fixat. Oare nu ar trebui să avem un cadru european constrângător, obligatoriu, în așa fel încât să se poată respecta aspectul etic? Domnul Barnier, nu mai revin la aceste exigențe de etică sau de morală. L-am evocat adinaori pe Adam Smith, Uh, e o convingere profundă de-a mea, și anume că industria financiară are nevoie de reguli care să restabilească o anumită morală. Și ați făcut foarte bine uh, că ați amintit legătura care există între asumarea de riscuri exagerate și excesele de uh, salariale cum anume anumite excese salariale au încurajat, au amplificat asumarea unor riscuri exagerate în anumite întreprinderi, în anumite instituții. Și cred că structura uh, salariilor a fost un factor care se află la originea crizei. De deci ce nevoie de mai multă transparență în așa fel încât să nu se mai încurajeze o viziune pe termen scurt și o asumare de riscuri uh, exagerate. G20, summitul G20 s-a angajat în acest sens. Ne dorim uh, implementarea anumitor reguli în acest domeniu. Avem reguli pertinente și doamna McCarthy ar putea să, să vi le explice mai bine decât mine. Există uh, regulamente în acest domeniu în ceea ce privește structura salariilor, a remunerărilor și contez pe dumneavoastră ca acest text să fie adoptat în prima lectură cât mai repede, însă n-aș fi șocat dacă până la urmă merge și mai departe, dacă am responsabiliza acționarii. Și cred că CRD-ul care se aplică băncilor și întreprinderilor de investiții, investitoare, ar putea să se aplice și la alte sectoare, precum asigurările și fondurile alternative de investiții. Mă refer aici la structura și controlul uh, grilelor salariale. Dank u wel voor uw antwoord. Uh, misschien heel kort een opvolgingsvraag. Mulțumesc pentru acest răspuns. Poate o întrebare suplimentară, dacă îmi permiteți. Sunteți de acord că o astfel de reglementare reglementare europeană ar trebui să se aplice nu numai sectorului financiar în sensul larg al cuvântului, ci și întreprinderilor care sunt cotate în bursă. Cred că am răspuns în parte Uh, exact cam în același sens în care merge și dumneavoastră. Am evocat bănci, asigurări, întreprinderi de investiții și uh, fonduri alternative de investiții. Deci răspunsul este da. Doamna președinte, are acum cuvântul domnul Klins. Domnule Barnier, principala uh, stricăciune făcută de criză este că mare parte din cetățeni și-au pierdut încrederea în sectorul financiar și chiar în economia de piață în general. Uh, cetățenii consideră că, într-adevăr, incendiul a fost stins, nu s-a mai propagat, însă, cu toate acestea, uh, modul diferit în care au intervenit diferitele state a creat o distorsiune și se constată o revenire a naționalismului și a protecționismului. Apoi, consumatorii mai au și sentimentul că cei care și-au asumat riscuri mari și au provocat în mod irresponsabil criza vor ieși din criza nepedepsiți. În Germania, de exemplu, anumiți antreprenori au fost concediați după ce lucraseră 30 de ani pentru că au, anumiți angajați au fost dați afară pentru că uh, furaseră o jumătate de sandwich. Cum credeți că se va restabili încrederea cetățenilor? Dacă există persoane care nu au respectat legile existente, uh, există în fiecare stat membru justiția care să îi tragă la răspundere și să-i sancționeze în ceea ce privește nerespectarea anumitor legi. Acum însă vorbim despre un nou set de legi europene care va readuce etică și morală, va restabili regulile, va oferi noi șanse acestei industrii financiare de care avem nevoie pentru economie. Eu cred că economia are nevoie de o piață, de piețe, însă acestea trebuie să fie puse în serviciul unei creșteri durabile, echitabile și corecte. Am spus într-o zi la ONU, atunci când eram ministru de externe al Franței, Chiar după un discurs al președintelui Bush, care uh, vorbea despre faptul că avem nevoie de o lume mai sigură. Eu am spus că o lume mai sigură ar fi, în primul rând, o lume mai corectă. Lumea uh, pe care o vedem astăzi nu este o lume corectă și nu trebuie să ne mirăm că nu este sigură. Avem o răspundere acolo unde ne găsim fiecare eu, în calitate de comisar, dumneavoastră, în calitate de eurodeputați. Prin aceste legi, prin aceste reglementări trebuie să facem lumea mai dreaptă și nu pentru a uh, devaloriza sau a fragiliza economia. Din potrivă, trebuie să-i dăm șanse durabile. Dar trebuie să avem grijă pentru că dacă nu introducem puțină justiție, egalitate, etică în această lume, mai ales dacă ne uităm la sumele pe care le-am menționat adineori, Trebuie să ne temem de revolta popoarelor. Asta este ideea. Eu lupt pentru o lume mai dreaptă. Și vreau ca Europa să se afle în fruntea acestei lumi. Da, de fapt, sectorul în care lucrăm noi și de care vă veți ocupa dumneavoastră este pentru majoritatea cetățenilor o lume de neînțeles, un, o lume din care nu înțelege nimic. De aceea, pe lângă munca pe care trebuie să o facem oricum, poate că ar fi bine să ne gândim și la ce putem aduce în plus ca să regăsim încrederea cetățenilor. Și pentru ca ei să-și retrezească entuziasmul pentru Europa. Și am o întrebare complementară. În Germania avem o instituție care verifică produsele în mod regulat și care își, uh, dă, uh, își emite opinia dacă produsele sunt bune sau nu și care este finanțată independent. Ați avea uh, oare ideea de a face așa ceva pentru produsele financiare? Vă referiți de calitatea produselor alimentare în Germania, cred de toate produsele. Calitatea produselor. Cred că avem cu toții, în toate țările, anumite structuri administrative, birouri de studii care verifică calitatea produselor în numele statului și securitatea acestora. Eu cred că ar trebui să uh, fim foarte atenți la frontierele pieței europene să verificăm calitatea produselor care intră pe piața noastră și trebuie să verificăm că acestea respectă normele de securitate alimentară sau de securitate pur și simplu, fie că e vorba de norme de mediu sau sociale. Trebuie, acestea trebuie să fie aceleași ca cele pe care le impunem producătorilor noștri și nu vorbesc aici uh, cu o viziune protecționistă. Uh, chiar și eu, în ceea ce privește produsele financiare, am făcut o paralelă când vorbeam cu doamna Luling între produsele de bază ale alimentației și produsele financiare. Cred că trebuie să garantăm uh, celor care fac economii, celor mici și celor mari, siguranța produselor de pe piață, ceea ce va fi unul dintre rolul uh, instituțiilor de supraveghere, și anume să verifice aceste produse la nivel național și european. Și cred că trebuie să garantăm această securitate a produselor financiare. Uh, Mr. Giegold. For... Domnul Giegold, din partea verzilor. Yes, uh, well, I... Eu unul aș vrea să insist asupra faptului că noi ținem la cooperare în această comisie și vreau să reiau două întrebări și să primesc de la dumneavoastră răspunsuri concrete. Cum vă veți asigura de faptul că sectorul financiar va face în așa fel încât să acopere o parte din costuri pe viitor? Încă nu ați răspuns concret la asta. Și apoi, cum veți proceda pentru ca pe viitor Parlamentul European să fie implicat în negocieri pentru că e vorba despre negocieri cruciale, mai ales în ce privește uh, reglementările de la Basel și vreau să aud din partea dumneavoastră angajamente și uh, răspunsuri concrete potrivit angajamentelor pe care le-ați luat la începutul acestei audieri. Giggle, nous arrivons, j'imagine. Domnule Giggle, suntem aproape de sfârșitul întâlnirii noastre și voi fi cât se poate de disponibil pentru a discuta cu dumneavoastră, am întâlnit cu comisia și coordonatorii. În acest domeniu de o importanță deosebită, comisia va aplica prevederile tratatului, va ține cont de procedura de codecizie, de datoria de informare a Parlamentului Euro- către Parlamentul European și apoi vă exista acest cadru de discuții tripartit, deci am să respect acest cadru instituțional. Și dincolo de cadrul juridic oficial, eu vreau să lucrez cu dumneavoastră. E în interesul meu să vin să vă țin la curent. Apoi, e vorba despre o întrebare care încă nu mi-a fost adresată, dar ați evocat-o. Cum sectorul financiar, în ce mod sectorul financiar va plăti în cazul unor viitoare crize. Da, am vorbit deja despre asta în modul cel mai deschis cu putință. S-a spus că ar trebui să existe o taxă aplicată pe tranzacțiile financiare. Primul model a fost cel al taxei Tobin. Apoi s-au emis și alte idei pentru a taxa toate fluxurile financiare, pentru că e vorba aici de sume enorme. Și apoi s-a pus următoarea întrebare, dar ce vom face cu acești bani? Unele state ar spune că vrem să folosim acești bani pentru a ne diminua deficitele sau datoriile. Și o altă idee care mie îmi place mai mult și anume de a folosi veniturile din această, uh, din aplicarea acestei taxe pentru a putea face față provocărilor de viitor, pentru a rezolva lucruri de mare anvergură, crize de mare anvergură, precum foametea în lume sau lupta împotriva schimbărilor climatice. Iată care ar fi poziția mea. Domnul Giggled. în cabinetul dumneavoastră și în direcțiile generale există multe grupuri de specialiști care au o influență foarte mare asupra proiectelor legislative, dar printre acești specialiști experți nu există reprezentanți ai sindicatelor sau ai organizației, organizațiilor consumatorilor sau dacă există sunt de dreptul minoritar și atunci aș vrea să vă întreb dacă pe viitor componența acestor grupuri de experți va fi mai echilibrată și vor fi reprezentate toate părțile interesate. Domnul Barnier, administrația pe care voi avea poate onoarea să o conduc este una de foarte mare calitate. M-am întâlnit deja cu mai mulți directori și șefi de unitate și am toată încrederea în ei. Bineînțeles că nu ne naștem învățat și de aceea avem nevoie de acești experți, de acești specialiști. Și îi alegem pentru ca ei să fie cât mai uh, de calitate cu putință și cât mai independenți și obiectivi. Ați menționat aceste grupuri care există, dar ar fi util să fim mai deschiși, să schimbăm această componență. Deci răspunsul pe care vi-l dau este da. V-am spus că vroiam să îmi joc rolul care îmi revine pentru a, a-i concilia pe cetățenii europeni cu piața unică. Dar acest lucru nu este posibil dacă nu le dau sentimentul că chiar plec urechea la doleanțele lor. Și acest lucru ar fi posibil și dacă ei sunt mai bine reprezentați. Deci sunt favorabil cererii dumneavoastră. Doamna Bowles, acum domnul Fo- doamna Ford în numele uh, grupului conservatorilor și reformatorilor. Ashley Foyoc. Mulțumesc foarte mult, domnule Barnier, mai ales pentru comentariul dumneavoastră referitor la sectorul financiar care ar trebui să se afle în slujba economiei. Și cred că nimeni nu-și dorește să se regăsească într-o situație în care economia mondială s-a aflat la marginea propastiei, tocmai din cauza acțiunilor sectorului financiar. Și deci vă mulțumesc pentru uh, angajamentul dumneavoastră. Ați evocat uh, 50 de legi și uh, documente legislative pe care noi le-am examinat în, acest, uh, în această comisie. Dacă avem o reglementare inteligentă, trebuie să vedem unde anume e nevoie de legislație și, după părerea mea, trebuie să înțelegem impactul acestei legislații față de alte sectoare. De multe ori se criticați pentru că nu înțelegem pe deplin acest impact. Plecând de la cifrele pe care le-am uh, avut la dispoziție, se pare că 25 de miliarde de euro, acesta este prejudiciul pentru sistemul de pensii. Și Bineînțeles, mai avem încă 49 de directive pe care va trebui să le analizăm și atunci aș vrea să știu, oare revine în competența Comisiei să reformuleze uh, prevederile din aceste uh, directive în așa fel încât să le ținteze mai bine și să putem uh, lucra uh, mai eficient? Domnul Barnier, obiectivul este să fim eficienți și să depunem o muncă plină de sens și deci, încă o dată, dacă vreți, uh, mă pot angaja într-această nouă etapă cu foarte multă voință și hotărâre. Înainte de Comisia Barroso II, au fost făcute foarte multe lucruri în acest domeniu al responsabilității și încă de la bun începutul aventurii acestea europene, peste 1600 de texte au fost concepute, au fost uh, uh, redactate pentru a realiza piața internă. Și e nevoie de o reglementare a sectorului financiar, o reglementare inteligentă, eficientă. Eu asta îmi doresc și, într-adevăr, voi avea ocazia să lucrez în mod transparent împreună cu Parlamentul și să evaluez toate aceste uh, documente, toate aceste texte legislative. Uh, am primit, uh, în momentul când am venit în sală, am primit un document din partea doamnei președinte Bowles și sunt gata să-l semnez. E un document pe care și domnul Almunia bănuiesc că l-a primit. Uh, sunt gata să examinez îndeaproape calitatea textelor legislative referitoare la, uh, spre exemplu, hedge funds, fondurile speculative, uh, speculative pe care le-ați evocat. Eu cred că e în interesul nostru să facem acest lucru, dar fondurile speculative nu vor acest lucru. Nu e în interesul lor să fie uh, mai multă transparență. Uh, noi ne dorim reguli corecte. Ei își doresc să de- dezvolte afacerile. Și dacă întrebarea dumneavoastră mergea în acest sens și anume dacă voi retrage sau nu acest document, e bine, vă pot răspunde că nu. Vom încerca să îmbunătățim textul, să-l reformulăm, să-l îmbunătățim, uh, textul referitor la aceste fonduri speculative, însă eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie depusă o muncă de evaluare calitativă a ansamblului uh, legilor, legislației europene pe care o avem deocamdată în vigoare. Mulțumesc! Angajamentul Comisiei de a examina acest document referitor la hedge funds este deja un lucru foarte bun, însă trebuie văzut și impactul și consecințele nedorite ați putea să ne prezentați care ar fi avantajul Uniunii Europene în uh, adoptarea acestui tip de legislație? Oare nu ar exista riscul ca aceste fonduri să se localizeze undeva în afara Uniunii Europene, unde piețele sunt mai puțin reglementate? Domnul Barnier. Fiecare dintre noi trebuie să-și asume răspunderea care îi revine. Dacă un sector industrial își delocalizează activitatea economică din Europa către uh, un alt colț al lumii pentru că e, îi se cere o anumită transparență, îi se impune o anumită supraveghere, îi se cere să prezinte uh, uh, informații, atunci această întreprindere sau acest sector industrial nu are decât să-și asume răspundere. Părerea mea este că, dincolo de uh, astfel de poziții, aș spune eu, impulsive, cred că sectorul industrial va înțelege foarte bine și financiar va înțelege foarte bine că are tot interesul să-și desfășoare activitatea într-un continent în care există reguli clare nu cred că suntem la adăpostul uh, la adăpost față de eventuale alte crize sau tulburări ulterioare. Și nu uitați că mai există și acest sentiment de ostilitate din partea cetățenilor. Însă ce, pute, ce pot să vă asigur este că voi încerca să lucrez pe acest dosar nu ne dorim o, o slăbire a poziției industriei uh, financiare, însă ne dorim o reformă a acestui sector. Vom face această reformă în mod inteligent. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Iată că ajungem la sfârșitul întrebărilor. Ajungem acum la anunțurile pe care trebuie să le fac în intern. Va avea loc o, evaluare a audierii domnului Barnier. Va avea loc în această seară, deci această evaluare la ora 8 și va continua mâine dimineața cu începerea de la ora 9 în sala 1G2. Și acum am să rog pe Malcolm să-și uh, termine anunțul pe care le-avea de făcut în calitate de președinte. Uh, does, does, does Mr. Barnier wish to give a uh- Domnul Barnier dorește să facă o ultimă intervenție de încheiere. Am depășit deja cu 10 minute pentru că introducerea a fost uh, destul de lungă, dar poate că puteți beneficia totuși de un minut. Madame la Présidente, moi je suis... Doamna președinte, eu mă simt bine alături de dumneavoastră și rămân toată seara, dacă doriți. Și voi reveni cu plăcere când doriți. Doamnă președinte, vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte, pentru primirea de uh, acum. Doamnă Bowles, am uh, remarcat că doriți reglementări de calitate și nu o legiferare de dragul legiferării. Și eu nu uh, am această viziune. Nu vom legifera decât pentru că avem nevoie de reguli bune pentru a răspunde crizei și a crea progrese. Uh, voi munci mult, voi uh, cheltui multă energie pe teren în acest sector de care vă ocupați dumneavoastră, ca, uh, care reprezintă un mare sector al pieței europene. Uh, am intenția de a merge o dată pe săptămână și sper să-mi țin angajamentul în vizite regulate în fiecare capitală, să mă întâlnesc cu parlamentele naționale, vreau să vă implic și pe dumneavoastră în aceste vizite, să mă întâlnesc cu actorii economici și sociali, cu sindicatele, cu asociațiile, ca să uh, le răspund și ca să îi ascult. Vreau să vă mulțumesc uh, dinainte pentru încrederea de care sper să mă considerați demn și trebuie să vă spun că uh, voi încerca să-i împac pe cetățeni cu piața internă în toate dimensiunile sale, inclusiv dimensiunea serviciilor financiare. Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, dat fiindcă eu am uh, început această reuniune, îmi revine și sarcina de a o încheia. Știu că mulți colegi de la IMCO au fost prezenți de-a lungul întregii audieri și aș vrea să-i mulțumesc lui Sharon Bowles pentru că a colaborat cu noi atât de strâns și mai ales să-i mulțumesc și lui Michel Barnier pentru răspunsurile foarte cuprinzătoare. Vreau să spun deputaților mei că ne vom întâlni la 4Q1 la orele 20 pentru întâlnirea noastră. Vreau să mulțumesc îndeosebe interpreților și să vă urez tuturor o seară bună!